Cam atât am avut de anunțat. TTIP, negocierile pe marginea TTIP sunt punctul 4 pe ordinea noastră de zi. Coordonatorii l-au numit pe președintele Comisiei ca raportor permanent pentru negocierile TTIP. Președintele și pe doamna Stoia, care este prim vicepreședinte al comisiei noastre, va fi co-raportor, care poate să ne locuiască pe raportul permanent în caz de absență. Punctul 5 misiunile ITRE pe 2014, Forumul pentru Guvernanța Internetului, un uh, reprezentant al PP-ului și unul al socialiștilor și democraților. Avem deja un nume de la PP, doamna del Castillo, dar nu am încă un nume de la ceilalți. Felicitări uh, în orice caz tuturor celor care ați fost numiți până acum. O altă misiune la conferința COP20. Numirile trebuie trimise direct secretariatului ENVI, iar grupurile politice trebuie să fie implicate Trebuie să cooperăm cu secretariatul ENVI și fiecare coordonator trebuie să se implice. Despre asta știți, dragi coordonatori, tot ce trebuie știți, știut. Și avem și un termen de desemnare a reprezentanților, 24 iulie anul acesta, la orele 12, da? Foarte precis. Punctul 6. Audierile pe 2014. Prima audiere, în octombrie-noiembrie cândva, 2014, securitatea energetică în condițiile pieței energetice interne. Poate reușim să adăugăm și o dimensiune externă, dar în orice caz ce trebuie reținut e că discutăm despre securitatea energetică în condițiile pieței interne a energiei. O a doua audiere, probabil în decembrie, va fi cu privire la sprijinirea startup-urilor inovatoare și a IMM-urilor. Avem de asemenea și o propunere preliminară, nu e o hotărâre, dar avem o propunere preliminară pentru începutul anului viitor, provocări uh, și ultimii pași pentru punerea în aplicare a unei piețe energetice interne funcționale. Probabil că în februarie-martie ar fi bine să organizăm această audiere. Încă nu s-a luat hotărârea finală, cum am zis. Doar primele două audiere au fost hotărâte. Punctul 7. Coordonatorii au fost invitați să vină cu propuneri până pe 10 septembrie 2014 pentru misiunile ITRE în 2015 și pentru audierile ITRE în 2015. De asemenea, pentru reprezentanți la agenția Galileo, trei membri plini și trei supleanți în grupul interinstituțional Galileo, foarte interesant, și de asemenea membri în grupul de contact ACER. Și în fine, ultimul punct discutat la coordonatori, repartizarea rapoartelor și avizelor. Următoarele s-au atribuit. Securitate energetică, PPE interoperabilitate, desigur, și agenda digitală merge împreună, merge, acestea merg la S și D. Avize. Bugetul general pe 2015. Președintele Vom discuta în această masă și rezoluția pentru COP20, tot președintele îi revine. Trebuie să fie finalizată în două săptămâni. Sunt chestiuni urgente, așa că s-a hotărât la coordonatori să mi se aluce mie. ETS și mecanismul de stabilitate a pieței merge la PP, tot un aviz. Și, în fine, datele observate prin satelit la S și D. În ce privește celelalte avize și rapoarte din proprie inițiativă, vom lua o hotărâre în septembrie. Ne mai rămâne să confirmăm calendarul ședințelor pe ultima perioadă anului 2014. Aveți în dosarele dumneavoastră datele cu toate ședințele noastre în cele 3-4 luni care ne mai rămân. Vă rog să luați notă, pentru că este calendarul nostru de lucru și uh, calendarul personal al fiecăruia trebuie să fie pus în concordanță. Mai avem și profilul lingvistic, o problemă foarte importantă pentru întâlnirile comisiei noastre. Reușim să acoperim aproape toate limbile, nu așa? Aproape 20. Deci aproape toată lumea își poate folosi limba maternă. Sigur că, de ce nu folosesc eu limba maternă, vă întrebați, pentru că toate foile pe care le-am față sunt în engleză. Mi-ar fi foarte greu să tot trec de la polonă la engleză. Merg mai departe. Am făcut comunicările președintelui. Trecem acum la punctele de lucru. 60 de minute alocată pentru comunicarea privind strategia de securitate energetică a Europei. Dați-mi voie să-i urez bun venit! Domnului Dominic Cristori, care este șeful Directoratului General pentru Energie și care a venit la un moment foarte oportun. Avem aici toată comisia Domnule director general, vă informez că avem uh, prezență de peste 60%, de fapt 60% uh, din membrii noștri sunt uh, membrii nou aleși, membrii nou veniți aici. Așa că aveți, iată, o ocazie foarte bună de a ne face o informare cu privire la activitatea dumneavoastră. Și vă informez, dragi colegi, că directorul general are o pregătire academică și în drept și în studii internaționale, dar are foarte multă experiență în domeniul energetic pentru că a fost uh, director general al Centrului de Cercetare Comună din 2010 până în 2013, deci aproape patru ani, în Olanda. Iar Centrul de Cercetare Comună din Olanda este axat pe probleme de energie. De la începutul acestui an, domnul Ristori ocupă funcția de director general la DG Energie. Tema noastră este evidentă. Vom vorbi despre comunicarea Comisiei Europene cu privire la strategia securității energetice a Europei și așteptăm cu interes prezentarea dumneavoastră. Vă rog să începeți. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur, într-adevăr, foarte mult să fiu astăzi aici și aș începe prin a vă adresa felicitări pentru că sunteți acum președinte al acestei comisii ITRE, dar și tuturor celorlalți care sunt în birou, tuturor coordonatorilor și, de fapt, toți membrilor comisiei dumneavoastră, mai ales celor noi Dumneavoastră, aici în Parlament, reprezentați cetățenii europeni și aș aminti faptul că energia este esențială, este esențială pentru viața întregii populației europene. Este vitală pentru 100% din locuitorii noștri. Energia este crucială nu doar pentru viața, cât și pentru bunăstarea europenilor. De asemenea, e vitală pentru competitivitate, creare de locuri de muncă. Este o necesitate în domeniul sănătății, în domeniul alimentar și nu numai. Este esențială pentru mediu, pentru protejarea mediului nostru, pentru că, să nu uităm, 80% din emisiile de CO2 vin din producția și utilizarea de energie. Astăzi, însă, politica Uniunii Europene cu privire la energie trebuie regândită. Iar acest lucru e cu atât mai adevărat când vorbim despre securitate energetică securitatea aprovizionării este o provocare urgentă pentru noi în Europa astăzi. Aș vrea să prezint comunicarea noastră prin prisma două idei principale. Criza ruso-ucraineană arată vulnerabilitatea Europei în ce privește dependența sa energetică. Acesta este un fapt. În al doilea rând, trebuie să luăm măsuri imediate ca să ne pregătim pentru iarna ce urmează, dar să luăm și măsuri pe termen mediu pentru a ne reduce foarte mult sau cât mai mult posibil dependența energetică. Să încep cu prima idee. Criza ruso-ucraineană din prezent demonstrează foarte clar vulnerabilitatea și dependența noastră energetică. Și vă dau câteva cifre. Astăzi, Uniunea Europeană importă 53% din energia pe care o consumă. Iar factura energetică a Europei, factura noastră externă reprezintă mai mult de un miliard de euro pe zi. Securitatea energetică a Uniunii Europene trebuie văzută și analizată în contextul cererii crescânde pentru energie la nivel mondial. Această cerere va crește cu 27% până în 2030, aceasta e prognoza, dar trebuie văzută și în contextul unor schimbări majore ce afectează aprovizionarea cu energie. Trebuie să ne referim la explozia de gaze neconvenționale din SUA. Această resursă astăzi alcătuie cam 50% din producția totală de gaze în SUA. Acum 10 ani era doar o cantitate marginală. Depindem de importurile energetice, 90% la țiței și 66% gaze naturale. Iar la combustibil fosil, 30-40% fiind uh, resurse nucleare. După cum știți, unele țări uh, din Europa sunt mai vulnerabile decât altele. Mă gândesc în special la țările care sunt mai puțin integrate și mai puțin conectate, adică țările baltice și cele din Europa de Est. Astăzi, putem spune că suntem într-o situație riscantă, mai ales în ce privește aprizionerea cu gaz Acolo Rusia este furnizorul principal și anul trecut 39% din gazele importate de Europa au venit din Rusia. Asta înseamnă, în termen de consum, 27% din gazul consumat în Europa. Tranzitul prin Ucraina sau cantitatea de gaz ce vine prin Ucraina reprezintă 50% din totalul pe care noi îl importăm din Rusia. Acesta e contextul în care ne aflăm. Și știți probabil că mm, am primit uh, scrisori din partea Rusiei cu amenințări destul de concrete ce se referă la tranzitul gazelor de la ei către noi. Și uh, trebuia să răspundem și era important să se trimită un singur răspuns semnat de președintele Comisiei Europene. Era nevoie să trimitem un um, răspuns unic, un singur răspuns președintelui Rusiei și să arătăm capacitatea Europei de a reacționa cu o singură voce în acest context. V-am descris acum uh, contextul uh, în care ne aflăm și dependențele noastre. Am simțit nevoia să venim cu o comunicare scrisă prin care să arătăm care ar trebui să fie măsurile pe termen scurt, dar și pe termen mediu și lung. În primul rând, trebuie să ne pregătim pentru următoarea iarnă energetică iarna care vine. Trebuie să ne așteptăm la o posibilă tăiere a gazului sau a resurselor ce vin din Rusia. Și de trebuie să fim uh, foarte atenți la capacitățile noastre de stocare. Vă amintesc, capacitatea globală de stocare în uh, Europa este de 80 de miliarde de metri cubi. Nivelul actual de stocare ar fi de 61 de astfel de miliarde. E capacitatea înmagazinată în 18 iulie, acum câteva zile. De asemenea, trebuie să fim foarte atenți și la la reversibilitatea fluxurilor. Și uh, trebuie să acordăm mai multă atenție interconectărilor și terminalelor pentru LNG, pentru uh, gaz natural lichifiat. Acestea vor fi uh, lucruri foarte importante. Am început deja un exercițiu de evaluare a riscurilor cu statele membre, astfel încât să vedem peste tot în toate statele membre și să vedem împreună cu toți actorii interesați care e situația. Exercițiul se va încheia cândva la începutul lui septembrie. Am avut uh, și discuții trilaterale, după cum știți, cu Rusia, Ucraina și Comisia Europeană. Timp de două luni a fost imposibil să convingem Rusia să vorbească despre prețurile gazelor. Am insistat și, până la urmă, am fost de acord să înceapă această discuție, să stabilească prețul la gază pe baza unui mecanism de piață. Astăzi, situația este următoarea. Am ajuns la un preacord în ce privește prețul pe perioada iernii. Și am reușit să obținem o reducere importantă față de situația de anterioară. Am reușit să orientăm cât de când uh, prețurile și am discutat și despre contracte pe termen lung. Am încercat să reducem pe cât posibil durata contractelor și prețurile, să reducem uh, dominația permanentă pe care Rusia o exercită asupra Ucrainei. În paralel, vom ajuta Ucraina să își reformeze sectorul energetic și să poată reacționa în funcție de mecanismele de piață. În ce privește perspectiva pe termen mediu și pe termen lung, viziunea noastră e următoarea. Europa își poate reduce dependența externă față de Rusia dacă implementează câteva măsuri cheie. Bineînțeles, trebuie să ne moderăm consumul, să ne moderăm cererea. Mă gândesc în special la locuințe, la transport, dar și la industrie, la eficientizare. În același timp, în măsura în care e posibil, trebuie să dezvoltăm resursele autohtone. Asta înseamnă resurse nucleare, gaze neconvenționale și putem să facem acest lucru cu garanții de mediu. Vom face aceste lucruri, dacă reușim să identificăm în mod clar rezerve geologice în Europa care să fie și viabile economic. Dar, în același timp, trebuie să ne diversificăm sursele de aprovizionare. Mă gândesc nu doar la gaz natural lichefiat. Ar trebui să ne creștem parteneriatul cu Norvegia și să dezvoltăm mai rapid coridorul de sud și să avem uh, mai mare atenție pentru sudul Europei. Acolo să folosim uh, capacitățile și resursele existente din Mediterană. Acest lucru va fi absolut fundamental. Dacă reușim să facem acest lucru, vom uh, permite un, unora dintre țări nu doar să producă gaz, ci și să exporte. așa cum face America de Nord. Mă gândesc că ar fi posibil să reușim ca la sfârșitul acestui deceniu să reducem poziția dominantă pe care o are Rusia pe piața de astăzi. Și în fine, domnule președinte, toate aceste măsuri vor fi gândite în strânsă cooperare bineînțeles, cu politicile noastre pentru anul 2030. Președintele, mulțumim foarte mult, domnule director general. Acum haideți să luăm întrebări din sală. Dau mai întâi cuvântul coordonatorilor. Trei minute pentru intervenție fiecare. Știu că unii dintre coordonatori pot să, ale, să renunțe la timpul lor în favoarea altora, dacă doresc. Din partea PP-ului, domnului, domnul Iurc. Aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc de asemenea pentru această prezentare. În primul rând, aș dori să îl felicit pe comisar pentru uh, activitatea pe care a depus-o, pentru pregătirea acestei comunicări și pentru uh, studierea acestui aspect foarte important. Eu reprezint Ungaria aici, una dintre țările din sud-estul Europei care a fost afectată puternic de criza de gaz din 2006 și 2009. Poate că nu este o surpriză pentru nimeni dacă uh, sprijin această propunere și anume de a consolida siguranța energetică prin uh, consolidarea infrastructurii și sporirea independenței uh, energetice. Am uh, două observații succinte de făcut cu privire la uh, stocarea gazului și, de asemenea, uh, chestiunea fluxurilor uh, inverse. În ceea ce privește stocarea, aș dori să vă atrag atenția la o practică foarte bună din Ungaria. Ungaria a introdus uh, stocarea um, strategică obligatorie în Ungaria imediat după criza gazului din 2006. Asta înseamnă că noi avem o stocare de 1,9 miliarde de metri cubi, capacitate mobilă de stocare în Ungaria, care poate fi accesată oricând în situații de urgență. Recomand Comisiei să studieze acest model de stocare obligatorie a gazului, care uh, este un model uh, similar cu cel al rezervelor de petrol, uh, model care a fost introdus în 1993 de Agenția Internațională pentru Eficiență Energetică. Sistemele pot fi comparate, ele sunt uh, similare atunci când uh, produsele din uh, petrol uh, sunt diminuate, se poate accesa la aceste rezerve. Același lucru se poate întâmpla și în sectorul gazului. Cea de-a doua observație se referă la fluxul invers pentru ca piața internă să funcționeze uh, pe deplin, este necesar să existe fluxuri uh, care să funcționeze foarte bine în uh, Uniunea Europeană și să existe de asemenea și un flux invers. De aceea, cred că este foarte important să se treacă la implementarea obligatorie a fluxurilor inverse existente și de asemenea, toate statele membre să treacă la adoptarea acestor reguli. Interconectorii joacă un rol foarte important în Europa Centrală și de Sud-Est. Operațiunile uh, desfășurate la capacitate de plină între interconectorii existenți ar spori în mod semnificativ siguranța uh, aprovizionării în Europa. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult și acum domnul Nica, coordonator, are cuvântul. SND. Domnul director general astăzi Uh, ne ați făcut o prezentare care a conținut și un element destul de îngrijorător, și anume traversarea acestei ierni, un anunț care vine după un anunț similar făcut, uh, cred că săptămâna trecută, de Agenția Internațională pentru Energie, prin care spunea că Europa va pierde 30 de milioane de locuri de muncă datorită lipsei de competitivitate. Aș vrea să mă refer la câteva lucruri foarte pe scurt. Infrastructura care este cheia Uh, în energie și putem vorbi de o piață unică europeană pentru energie doar în măsura în care vom avea o infrastructură adecvată. Uh, acum se vede eroarea comisă când a fost redusă suma de la 9,1 miliarde de euro la circa 5,8 miliarde de euro pentru construcția rețelelor de uh, infrastructură în energie și cu toții astăzi constatăm cât de multă nevoie ar fi fost să putem spune că uh, energia hidroprodusă în nordul Europei poate să ajungă în sudul Europei, că energia solară produsă eventual în sud poate să ajungă în nord și, din păcate, aceste lucruri rămân doar în faza de a fi uh, constatări triste pe care le facem noi. De asemenea, uh, spuneați de negocierile cu Rusia și cred că un răspuns, dacă ați putea să-mi dați, ar fi referitor la uh, posibilitatea ca să existe un singur aranjament de preț cu Rusia, și dacă s-a obținut uh, aprobarea legală din partea Organizației Mondiale a Comerțului pentru ca să poată să, să fie realizat un asemenea aranjament care a eliminat diferențele mari de preț care există acum în achiziția gazului de import, în special din Rusia, în diverse țări europene. Uh, un al treilea lucru pe care aș vrea să vă întreb, mâine știu că veți publica un raport în privința uh, eficienței energetice. Dacă puteți să ne spuneți câteva lucruri în premieră, pentru că există uh, un document aprobat de către Parlamentul European care stabilește o țintă de 40% uh, pentru energia uh, regenerabilă pentru 2030. Și de asemenea, uh, dacă ați menționat în, și foarte bine ați făcut necesitatea de a diversifica sursele de aprovizionare. O altă eroare care s-a făcut sau în sfârșit lipsa de concizie în privința cărui tip de uh, aprovizionare trebuie să vină din Est. Sau stream sau Nabucco. Sau stream acum este oprit. Ce se va întâmpla cu Nabucco? Nabucco este o necesitate, avem nevoie de o diversificare a surselor de gaz și care este uh, viziunea pe care o are Comisia? A menționat ușor întreagăt de nevoia de a sprijini uh, uh, utilizarea resurselor de energie din Marea Mediterană. Mai sunt resurse mari descoperite în ultima perioadă în Marea Neagră care este viziunea Comisiei în privința Mării Negre. Mulțumesc. Thank you very much. Precisely in time. Mulțumesc foarte mult uh, pentru că v-ați respectat uh, timpul alocat. Domnul Iațchevici, uh, din partea ECR. Documente, care și mm, titlul Europeisca Strategia Bezpieczeństwa. Documentele vorbesc despre um, strategie europeană pentru securitate energetică, însă mă surprinde lipsa de solidaritate între statele membre individuale, mai ales uh, din perspectiva războiului civil uh, teribil care are loc în Ucraina. Este un lucru care uh, se poate aplica tuturor statelor membre, dar și celor care doresc să adere la Uniunea Europeană. Cred că Ucrainei ar trebui să-i transmită un semn clar referitor la faptul că pașii făcuți de Rusia nu vor afecta în niciun fel siguranța energetică a Ucrainei, că noi vom face tot ceea ce este posibil astfel încât să ne asigurăm că vom sprijini securitatea energetică a Ucrainei. Un alt aspect foarte important din punctul meu de vedere și m-aș bucura dacă ați putea reacționa cu privire la acest lucru Uh, gazul neconvențional. Acesta este un aspect foarte important pentru mine. Cred că acest tip de gaz ar trebui să sporească securitatea energetică a Uniunii Europene și cred că ar trebui să încercăm să ne reevaluăm resursele și să vedem uh, care sunt cele mai ce deservește cel mai bine interesul Europei. Trebuie să ne întrebăm dacă este mai important să ne preocupăm de mediul eventual uh, pus în pericol sau mai degrabă să ne preocupăm de securitatea noastră. Sunt mai importante uh, fermele eoliene sau uh, energia eoliană pentru că mm, sunt și alte aspecte de care trebuie să ținem cont. Și încă un lucru pe care aș dori să-l mai adaug. Documentele cred că pun accentul foarte puternic pe politica de mediu, pe politica climatică. Și nu cred că merg în aceeași direcție uh, precum obiectivul nostru, pentru că noi ne dorim să devenim independenți de importul din Est și să avem o piață unică pentru energie. Pe de o parte, vom încerca să respectăm deciziile naționale atunci când vine vorba despre alegerile în sine și despre mixul energetic. Însă, Apoi spunem că ceea ce este foarte important este să respectăm prevederile politicii climatice. O politică foarte puternică, care de multe ori privează statele membre de propriile decizii independente atunci când vine vorba despre sursele de energie pe care doresc să le folosească. Și încă un lucru pe care aș dori să îl subliniez atunci când este vorba despre infrastructură, citim despre gaz, poate că dumneavoastră, domnule director general, puteți să clarificați unul dintre aspectele menționate aici. Se spune că statele membre uh, de la granița estului ar trebui, uh, de la granița est-europeană uh, joacă un rol important pentru că ele de multe ori sunt dependente de importul de gaz, de aceea criza gazului le afectează foarte puternic. Iar eu cred că coridorul din sud și interconectorii de aici, e bine că acestea sunt proiecte care trebuie tratate de asemenea ca o prioritate prin toate acțiunile pe care le inițiem. Mulțumesc, spune președintele, și acum reprezentantul ALDE, domnul Peterson, care, de asemenea, este și vicepreședinte al comisiei noastre. Și el va vorbi substituindu-l pe coordonator. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule Ristori, pentru introducerea pe care ne-ați oferit-o. În mod clar, energia regenerabilă reprezintă o parte importantă a soluțiilor pentru toate provocările cu care suntem confruntați în prezent. Și sigur că trebuie să reflectăm asupra nevoii urgente de a avea niște obiective obligatorii cu privire la uh, Uh, energia regenerabilă și cota de energie regenerabilă în aprovizionarea generală cu energie. În al doilea rând, Cred că deja ne confruntăm cu probleme cu privire la ajutorul de stat și regulile privind subvențiile, iar uh, statele membre încearcă de multe ori să găsească soluții bune cu privire la aprovizionarea cu energie, cu privire la energia regenerabilă, pentru că în felul acesta dorim să ne sporim independența energetică. Dar de multe ori se uh, intră în conflict cu uh, regulile naționale din domeniu. Aș vrea să vă rog să ne spuneți cum considerați această interacțiune între uh, ceea ce se întâmplă și uh, regulile de la nivel național. Și dacă putem să ajungem până la urmă la ceea ce ne dorim, și anume să obținem independența uh, din punct de vedere energetic, sporindu-ne securitatea energetică. Președinte, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc de asemenea că ați respectat timpul. Următorul vorbitor, domnul Silichiotis, coordonator la GUE. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Ristori. Energia este un bun comun. Ar trebui să consolidăm securitatea energetică, dar în același timp este important ca cetățenii să aibă acces la energie. Ar trebui să aibă acces la energie ieftină, motiv pentru care avem nevoie de o finanțare mai mare uh, pentru infrastructură din partea Uniunii Europene. Avem de asemenea nevoie de un control public mai mare și de participarea în uh, construcția infrastructurii energetice. În felul acesta, accesul la energie uh, mai ieftină ar fi facilitat. Cred că nu există însă o strategie în ceea ce privește dezvoltarea energiei regenerabile, cel puțin nu una foarte clară. Am uh, impresia că am făcut pași importanți în ultimii ani în această direcție, însă mai sunt foarte multe lucruri de făcut în continuare. Pentru ca energia să devină mai prietenoasă cu mediul în Europa. Infrastructura. Ați menționat infrastructura și, sigur, așa cum au spus și ceilalți colegi, este importantă. Însă, nu ați menționat faptul că rezerve importante de hidrocarburi, gaz natural în special, au fost găsite în uh, estul Mediteranei. În uh, zona țării mele, Cipru. Și sigur că există idei cu privire la uh, dezvoltarea coridorului din această zonă, sud-est mediteranean. Însă comunicările sunt mult prea generale în această privință. Mecanismul de interconectare a Europei este important și există propuneri cu privire la legăturile uh, dintre țări. Și tocmai acest lucru trebuie dezvoltat mai departe și cred că Comisia Europeană ar trebui să aprofundeze studiul cu privire la aceste lucruri și să ia măsuri concrete în această privință. Apoi, avem și obiectivul pentru 2015, Există anumite propuneri cu privire la izolarea anumitor state membre în comunicare, însă izolarea de marile rețele energetice probabil că nu va putea fi obținută până în 2015. Deci este nevoie să facem mai mult pe această direcție. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc! Domnul Claude Thomas din partea verzilor. Mulțumesc foarte mult uh, pentru cuvintele introductive, domnule Ristori atunci când citim textul comisiei, trebuie să spunem că seamănă cu un scenariu, pentru că dependența noastră uh, în prezent este de 90%. Uh, dependența de gaz va crește, va ajunge la 62, uh, de asemenea în ceea ce privește energia nucleară și aceasta va spori. Ceea ce înseamnă că vom fi mai dependenți pe viitor, în ciuda celor câteva măsuri pe care le-ați descris. Este foarte bine că ați pus accentul pe schimbările climatice care au rămas în prim plan și în atenția noastră a tuturor. De asemenea, fluxul invers joacă un rol important și dumneavoastră ați subliniat acest lucru. Ați spus că avem nevoie de asemenea de legislație nouă în domeniu și pe mine mă interesează în mod special să văd care uh, cum putem să uh, îmbunătățim lucrurile în ceea ce privește stocarea gazului, pornind de la propunerea domnului Gheorghe. În mijlocul crizei din uh, Ucraina, Austria invită pe domnul Putin și avem uh, South Stream, Austria, uh, Germania cu BSF, Italia cu ENI. Deci, până la urmă, planul este să înlocuim complet tranzitul prin Ucraina, prin South Stream. Acesta este, de fapt, planul Rusiei. Și atunci, întrebarea mea pentru dumneavoastră. Pentru că multe guverne din Europa sprijină un astfel de plan. Cum Dumnezeu vom găsi investitori care să investească acum în uh, rețelele uh, și în conductele de gaz ucrainiene? Pentru că există un plan de a deschide aceste, uh, infra, această infrastructură pentru investitorii străini, dar facem prin măsurile noastre tot ceea ce este posibil astfel încât să descurajăm acești investitori. Poate că puteți să intrați un pic în amănuntă în această privință. În al doilea rând, în ceea ce a spus domnul Peterson, cred că, într-adevăr, regenerabilele joacă un rol important și există un potențial foarte mare pe această direcție și în ceea ce privește energia eoliană și biomasa. Anumite sisteme de încălzire din Bulgaria ar putea fi înlocuite cu sisteme de încălzire care să folosească energia pe bază de biomasă. Este foarte important să acționăm însă pentru a ne spori independența. Eficiența noastră este foarte scăzută în prezent. Cea mai bună propunere uh, pe care o avem pentru viitor uh, se referă la un procentaj de 30% care ar reduce economiile anuale la 60 de milioane de tone uh, sau echivalentul, ceea ce înseamnă că în cea mai mare criză pe care o trăim în acest prezent, în ce privește gazul, și dacă ne uităm spre Irak și petrolul, Uniunea Europeană intenționează ca, pe viitor, să scadă uh, de la rezervele de la 15 milioane la 6 milioane după 2020. Poate puteți să ne explicați care este rațiunea politică care se află în spatele acestei diminuări. Președintele îl întrerupe pe orator. Mulțumesc că uh, următorul orator este Roger Elmer din partea EFDD. Aveți cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea să încep amintindu-i domnului Ristori de ceea ce a spus domnul Günther Oettinger, comisarul pentru energie. A spus că Europa nu poate să-și permită în continuare o politică unilaterală în domeniul energiei. De asemenea, comisarul Antonio Tajani a spus că, din cauza prețurilor la energie, Europa s-a confruntat cu un masacru industrial. Domnul Ristori este de acord cu aceste observații care au fost făcute și le va transmite mai departe și comisarilor care vor veni și care își vor ocupa posturile. Iar cea a doua întrebare este, Comisia a indicat că um, gazul de șist joacă un rol important pentru a reduce independența uh, gaz, uh, în domeniul gazului. Grupurile de lobby verzi uh, au făcut lobby pe termen lung pentru a susține o propagandă împotriva gazului de șist. Aș vrea să știu dacă uh, Comisia va sprijini în continuare aceste grupuri sau nu. În Regatul Unit, secretarul nostru foarte verde uh, în domeniul energiei, a întrebat care este ideea și de ce se luptă atât de mult uh, Regatul Unit să scadă emisiile dacă China sau alte țări nu fac acest lucru. Și întreb și eu același lucru. Care este um, motivul pentru care Uniunea Europeană își distruge industria în încercarea de a reduce emisiile, pe când alte țări, precum China și India, parcă nu a, ar avea vreo intenție să se alinieze la această uh, direcție. Mulțumesc. O intervenție scurtă uh, din partea domnului director general. Domnule director general, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În ceea ce privește primul punct care a fost menționat, aș vrea să confirm importanța strategică a stocării. Și permiteți-mi să spun că stocarea probabil că nu a fost o prioritate de top în trecut, dar stocarea ar trebui să devină o prioritate reală în anii următori. În acest context, vom insista pe sporirea nivelului de stocare pentru a gestiona în mod adecvat următoarea iarnă energetică și vă reamintesc de capacitatea totală a, de stocare a Uniunii Europene care este de 80 de mii, care reprezintă volumul, uh, volumul de tranzit de la Ucraina este cam de 65, iar în acest context vom examina cu atenție toate practicile bune, inclusiv pe cele menționate din Ungaria. Și vom reflecta de asemenea și în contextul noului mandat al președintelui uh, asupra unor uh, stocuri strategice și a dezvoltării unor astfel de stocuri, în ceea ce privește, uh, de asemenea, petrolul. Sigur că nu pot decât să repet cât de important este fluxul invers. Am uh, stabilit că există o nevoie clară de a stimula noua conductă de gaz din Slovacia către Ucraina și acest lucru a fost posibil și va deveni operațional înainte de intrarea în următoarea iarnă. Aceasta este o evoluție foarte importantă și trebuie să fie implementată pentru toate interconexiunile din Europa. Și împărtășesc uh, același punct de vedere cu dumneavoastră în această privință. Trebuie ca interconexiunile să devină operaționale uh, în ceea ce privește fluxul inversat uh, în întreaga Europa. În ceea ce privește uh, intervenția domnului Nica și România, într-adevăr, da, ar trebui să dezvoltăm infrastructura energetică și aceasta ar trebui să fie o prioritate cheie. Pentru că fără infrastructură energetică și o strategie în acest sens, nu avem o piață internă. Și nu, ne, nu vom fi în stare să uh, gestionăm securitatea energetică. Și sigur că vom acorda atenție interconectărilor și acesta ar trebui să fie un obiectiv comun, uh, hubul din est cu cel din sud. Și pentru prima dată este cât se poate de clar că trebuie să fie o prioritate să dezvoltăm un nou hub în sudul Europei. Sigur că există posibilități care apar uh, odată cu noile rezerve și cu cele deja existente. În ceea ce privește diversificarea și Nabucco versus South Stream. Vorbim acum despre uh, coridorul South, respectiv gaz, care vine din Azerbaijan și ajunge în Europa. O parte în Georgia, o parte trece prin Turcia, traversează Balcanii și ajunge în Italia. Dar haideți să fim cât se poate de clari. În acest moment, cantitățile despre care vorbim sunt și vor rămâne și în următorii ani relativ modeste. Cam pe la 10 uh, metri cubi. 10 miliarde de metri cubi. Sigur că trebuie să găsim capacități mai mari și în ceea ce privește South Stream-ul, Poziția noastră a fost cât se poate de clară. Și concluzia raportului nostru este de asemenea clară. În situația actuală, ar trebui să suspendăm toate aspectele legate de South Stream. Pentru că nu ar trebui să punem Ucraina într-o situație și mai dificilă. Și ar trebui să revedem uh, proiectul global în perspectiva crizei actuale. Aceasta este situația și vom acorda o atenție sporită inițiativelor dezvoltate de anumite state membre, pentru că trebuie să rămânem uniți în uh, această situație delicată prin care trecem. Vom avea succes în ceea ce privește strategia noastră și vorbim aici despre securitate energetică, o prioritate absolută, numai dacă vom rămâne uniți. Și, în mod corespunzător, uh, noi vom acorda o atenție foarte mare uh, acestei direcții. Iar în ceea ce privește negocierile prețului, sigur că acestea sunt aspecte comerciale. Însă, dacă este să ne referim la prețul la gaz, e bine, atunci ne referim la prețurile impuse Ucrainei de către Rusia, care sunt mult peste media prețului de gaz negociat cu toate celelalte țări. Și în acest context a reprezentat un succes faptul că am obținut deja o reducere importantă din partea Rusiei pentru Ucraina la negocierile actuale. După cum știți, negocierile nu s-au încheiat încă. În continuare, suntem în contact bilateral cu Rusia și Ucraina și vom păstra aceste uh, legătură și în următoarele săptămâni. Vom examina de asemenea și uh, aspectul uh, negocierilor de preț, respectând, bineînțeles, uh, pe deplin toate regulile pieței internaționale și ale competiției. Și sigur că vom acorda atenție și zonei Mării Negre și noilor descoperiri din această zonă. Acest lucru va reprezenta un argument suplimentar la decizia noastră de a propune crearea unui nou hub pentru gaz în sudul Europei. Uh, În ceea ce privește intervenția următorului orator, eh, sigur că noi sprijinim Ucraina pe deplin, nu voi aminti toate deciziile pe care le-am luat deja în ceea ce privește asistența macroeconomică și financiară. În eh, domeniul energetic, de asemenea, oferim asistența Ucrainei în eh, negocierile cu Rusia cu privire la domeniul energetic și vom continua să facem acest lucru. În ceea ce privește gazul neconvențional, Vă spun uh, clar și respicat un lucru. Suntem deschiși în ceea ce privește recomandarea generală prezentată de comisie de a examina uh, și a diversifica această umbrelă. Trebuie să identificăm care este dezvoltarea rezervelor din Europa, trebuie să identificăm uh, care este uh, structura geologică în jurul acestor rezerve Trebuie să vedem viabilitatea proiectului și să ne asigurăm că există garanții. Dacă facem acest lucru pentru țările pentru care ne dorim acest lucru, atunci putem spune că vorbim despre un om început. Iar în ceea ce privește toate aspectele legate de infrastructură, da, cu sprijinul Parlamentului am obținut o miliarde pentru uh, conexiunea facilitare, facilitatea conexiunii Europei. Este un început foarte bun, avem nevoie de mulți bani, dar vom face tot ceea ce este posibil pentru a obține un maxim de rezultate. Iar în ceea ce privește uh, energia regenerabilă, acestea, aceste energii regenerabile sunt o parte a soluției. După cum bine știți, noi gestionăm un transfer pozitiv către o abordare uh, bazată pe piață, însă dorim să creăm o piață foarte mare care să includă și cooperarea regională și mecanismul de uh, cooperare regională uh, din Europa. Și ca urmare a eforturilor, energia fotovoltaică și celelalte tipuri de energie um, au înregistrat progrese și pentru a obține o piață foarte mare și mai multă convergență între nivelul uh, național și cel comunitar, trebuie făcute eforturi în continuare. Acest lucru este foarte important și vom face tot ceea ce este posibil pentru a obține rezultate bune. Și permiteți-mi să mai spun un lucru. Am uh, vorbit despre 27% uh, nivel obligatoriu, însă uh, Anumite guverne au luat deja o decizie de a depăși acest prag. Este valabil pentru guvernul Germaniei, care vorbește deja despre un prag de 30% până în 2030, și guvernul francez, care a vehiculat un uh, prag de 32% până în 2030. Și aceste procente sunt incluse și în legislația națională. În ceea ce privește eficiența energetică, uh, acesta este de asemenea un subiect foarte important. Noi vom face toate eforturile astfel încât să avem un target cât mai realist și obiectiv și vom exploata uh, tot potențialul pe care îl avem în sectoarele cheie, mai ales în ceea ce privește sectorul de locuințe, care reprezintă 30% din consumul de energie și care reprezintă de asemenea un potențial fantastic de economie. De asemenea, Uh, este important să ne concentrăm și pe crearea de locuri de muncă și pe reducerea uh, dependenței de importul de gaz. Cam acestea sunt punctele cele mai importante, domnule președinte. Președintele, mulțumesc, voți mai avea posibilitatea să răspundeți la întrebări. Mai am câțiva colegi pe listă care doresc să adreseze întrebări. Uh, propunerea mea este să încheiem lista vorbitorilor acum. Sunteți de acord? Domnilor și domnilor, 14, 15, este imposibil să ofer uh, mai mult de 60 de secunde fiecăruia 15 colegi pe listă. Așadar, speech de un minut. One minute speeches. Pentru că trebuie să luăm timpul cât se poate de în serios. Deci, acum încheiem lista. Da, am notat cine mai dorește să se înscrie la cuvânt. Deci, one minute speeches. Începem acum cu domnul Schauhauser. Aveți cuvântul. Monsieur le Président, euh, merci. Domnule președinte, vă mulțumesc. În general, importurile reprezintă între 4 și 5% din PIB-ul fiecărui, fiecărui stat membru. Uh, în conformitate cu studiile desfășurate, am fost șeful Serviciului Regional de eh, Energie în Alsacia, deci în conformitate cu aceste studii, importurile ar putea scădea cu 20 până la 25%, ceea ce ar însemna că am putea să reducem cu un punct procentual PIB-ul eh, la nivel global și european în ceea ce privește importurile energetice, ceea ce ar însemna un eh, investiții de 10 miliarde de euro, 10 puncte procentuale sale din timp, ceea ce ar însemna un adevărat șantier uriaș care să fie la înălțimea provocărilor energetice și la înălțimea uh, capacităților unui quantitative easing și al băncii centrale de a injecta uh, Uh, flux monetar pentru un adevărat program de economie energetică. Nu este vorba de um, un flux monetar fals, ci de adevărate economii. Ce ar putea face Comisia pentru a avea, într-adevăr, un program de amploare în ceea ce privește economiile energetice? Vă mulțumesc, mulțumesc. Doamna Del Castillo, aveți cuvântul. Uh, thank you, Chair. Thank you, um, General Director, Mr. Risori. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule director general. O să vorbesc spaniolă. E clar că una dintre... Este clar că trebuie să acționăm uh, în, pe parcursul acestei legislat, legislaturi, acestui mandat, uh, pentru a sprijini politica comună de energie. Provocarea este una uriașă și trebuie să conlucrăm în mod coerent și uh, unitar, nu fragmentat. Comisia dorește să îmbunătățească resursele prin resursele autohtone și să diversifice rutele și sursele de aprovizionare. Să uh, sporesc lichiditățile și pentru LNG, la, gaz natural lichefat și pentru lichefiat și pentru uh, coridoarele pentru furnizarea de gaze din Norvegia și în acest context ne dăm foarte bine seama că avem nevoie de o dată pentru conectarea între rețelele spaniole și franceze. Spania are jumătate din uh, instalațiile de gaz natural lichefiat din Europa și cred că aceasta este o rută ce trebuie exploatată, explorată cât mai devreme. Vă mulțumesc, domnul Lewandowski. Acesta este un semn foarte clar de reajustare a politicii energetice pe continentul european și energia a fost de trei ori uh, printre principalele obiective ale Comisiei anterioare. Se dorea obținerea unui echilibru între chestiunile de mediu înconjurător și uh, aspectele legate de competitivitatea în scădere și competitivitatea prețurilor. În aprilie se era vorba despre uh, Uh, reguli privind ajutoarele de stat uh, care să permită modernizarea infrastructurilor existente pe baza uh, mixului energetic, iar acum, iată, vine acest raport privind pachetul de securitate energetică în care se oferă soluțiile mm, tradiționale, conectivitate și așa mai departe, dar la punctul 4, exprimarea într-un singur glas reprezintă mm, furnizorii externi iar uh, una dintre idei este, uh, este încercarea de a, de a avea o contrapartidă politicii dominatoare a Gazprom. Ar fi bine să avem uh, o soluție treptată de cooperare decât o soluție unică și încercarea de a vinde gazul la de peste, între vorbitorul este întrerupt de președinte. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Domnul Poș are cuvântul. Zmiňujete energetickou účinnost jako nástroj zmírnění poptávky. Mulțumesc. Eficiența energetică s-a fost abordată în contextul reducerii cererii, dar Comisia nu vorbește despre alte soluții decât sistemul ETS. Însă ar trebui să avem în vedere și alte soluții, posibilitatea de a spori eficiența energetică a companiilor. Credeți că statele membre ar trebui să facă ceva în acest sens? Iar în ceea ce privește interconectarea, spuneți că sursele private vor asigura doar 50% din uh, Uh, suma de 250 de miliarde necesare, dar cum să ne asigurăm că vom avea banii necesari pentru fluxurile inversate care ar putea consolida securitatea energetică în uh, Europa de Est? Apoi, în ceea ce privește infrastructura, rețelele energetice și siguranța acestora, strategia face referire la interconectare la nivel transfrontalier, dar dumneavoastră faceți apel la o soluție inteligentă, însă la ce vă referiți când spuneți acest lucru? Îmi cer scuze, spune domnul președinte, că v-am stâlcit numele domnul Pohe. De fapt, domnul Kelly are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări. În primul rând, vreau să întreb dacă pe, domn, pe domnul Ristori, Ristori dacă uh, ce părere are despre planurile statelor membre în ceea ce privește terminalele GNL, gaz natural lichefiat? Sunteți mulțumit de acesta și dacă nu, eh, ce vă așteptați de la statele, ce vă așteptați de la statele membre pentru a putea folosi gazele ieftine care sunt eh, disponibile în eh, America de Nord. Apoi, dorința de a deveni mai independenți față de resursele proprii și metodele convenționale de uh, întrebarea care se pune este putem să facem acest lucru și să devenim mai competitivi la nivel mondial sau uh, vom pierde din competitivitate în momentul în care vom asigura independența energetică. Vă mulțumesc. Doamna Van Bremt. Thank you, Chair. I'll just... Mulțumesc, uh, domnule președinte. O să folosesc de minutul pe care am la dispoziție pentru a vă transmite un mesaj politic pentru următorul comisar. Asta în loc să vă întreb uh, tot felul de întrebări amănunțite. Ce, uh, ce avem uh, în fața noastră acum, propunerea Comisiei privind siguranța energetică, este, după părerea mea, și, după părerea grupului meu politic, o soluție pe termen scurt și o soluție conservat, viitoare în ceea ce privește viitorul energetic al Europei. Nu cred că ar trebui să existe o strategie pentru securitatea energetică și apoi o altă strategie pentru mediul înconjurător și o altă strategie pentru, pentru regenerabile și pentru crearea de locuri de muncă. Cred că se poate și cred că e nevoie chiar să se combine aceste strategii, fiindcă altfel avem tot soiul de strategii care merg în toate direcțiile, iar Aici, uh, economiile energetice și eficiența energetică reprezintă un aspect extrem de important, un dosar foarte important, fiindcă trebuie să fie pus în aplicare. Iar dacă se aplică cum trebuie, atunci uh, vom avea ținte, de, ținte climatice și de ocuparea forței de muncă. Iar um, aici aș avea totuși o întrebare. Încotro ne îndreptăm și vom avea ținte obligatorii în ceea ce privește toate aceste chestiuni diferite, fiindcă asta ne doream de la început. În ultimii cinci ani, grupul nostru politic Domnul președinte, întrebe vorbitorul. Grupul nostru politic a dorit ținte obligatorii. Nu am făcut asta în ultimii cinci ani, dar haideți să facem acest lucru în următorii cinci ani. Mulțumesc. Doamna Werner are cuvântul. Uh, Herr Vorsitzender, uh, Herr Generaldirektor. Domnule președinte, domnule director general, s-a discutat uh, mult despre subiectul frackingului, respectiv al gazului de șist. Iar la noi, în Republica Federală, mm. această temă este una delicată, pentru că uh, impactul asupra mediului, uh, periclitarea uh, apelor freatice, pânzei freatice, ei bine, toate acestea reprezintă discuții uh, problematice. Dacă ar fi să acordăm atenție acestui uh, subiect, nu credeți că ar trebui că în felul acesta am împiedicat discuția pe care o avem în domeniul energiei regenerabile, pentru că uh, discuția despre gazul de șist nu ar merge pe această direcție. Mulțumesc, uh, stimată doamnă, ați respectat uh, foarte bine timpul. Domnul Erickson urmează acum. I, I will try to speak in <laughs> Swedish. O să vorbesc suedeză. Uh, Jag vill tacka för den här eh, rapporten. Jag tycker att Vă mulțumesc pentru acest raport care reprezintă, care vine în contextul unei dezbateri foarte importante. Există câteva subiecte importante în următorii ani. Eh, aspectul climatic, eh, extrem de important pentru noi. Și în al doilea rând, siguranța energetică. Mă bucur foarte mult că Comisia nu dă crezare glasurilor ignorante din dezbaterea climatică, care nu pleacă urechea la uh, informațiile venite de la știință. Se aplică aici un, pro, un uh, proverb suedez, indiferent încotro te întorci, fundul este întotdeauna în urma ta. Uh, chestiunile de securitate referitoare la Rusia și China sunt, bineînțeles, importante, dar în același timp avem chestiuni legate de securitate în Africa de Nord și în zona Caucazului și în Irak și în Orientul Mijlociu. Există riscul că vom muta problema de, de colo încoace, dar în egală măsură slăbiciunile vor rămâne acolo. Trebuie să fim foarte atenți, trebuie să producem mai multă, mai multă energie regenerabilă uh, Trebuie să ne consolidăm ambițiile în ceea ce privește regenerabilele. Vorbitorul este întrerupt. Următorul vorbitor. Domnul Tambura. Vreau să mulțumesc domnului director general pentru comentariile făcute. Am citit acest raport. Comisia pe 28 mai s-a trezit și a dat seama că aveam o probleme. Aoleu, suntem vulnerabili în ceea ce privește energia. Da, Uh, unele pro- soluții propuse sunt uh, bune, cum ar fi stocarea, interconectarea, foarte bine. Dar, dar uh, alte soluții lasă de dorit pe alte fronturi. Singurul mod în care putem avea securitate energetică să în mod mai democratic ar fi să ne îndreptăm către regenerabile, către eficiența energetică. Unul dintre obiectivele pachetului climatic. Bine, că, care vor fi aspectele cheie privind acest pachet? Vrem să ne îndreptăm către regenerabile și uh, întrebarea este dacă vor exista obiective mm, obligatorii la nivelul statelor membre sau la nivelul Uniunii Europene în general. Și apoi ce se va întâmpla dacă statele membre o vor lua pe căi diferite? În Italia, Guvernul Monti a avut o abordare, iar apoi guvernul Renzi are o abordare total diferită și se elimină unele stimulente existente, ceea ce este foarte dăunător. Vă mulțumesc, domnul Sorinio. Mulțumesc, domnule președinte, domnule director general. Securitatea energetică este o problemă foarte importantă pentru Uniunea Europeană. Trebuie să vedem acum cum putem transforma această problemă într-o șansă și să avem un, un model de producție și de aprovizionare care să se întemeieze pe regenerabile și pe diversificarea surselor de aprovizionare. Acest lucru pare foarte clar, avem nevoie de o adevărată plan, plan interne și o piață internă a energie care să depindă de producția internă și de mai mult și mai, rețele mai bune de furnizare. Așa cum uh, s-a vorbit despre legarea, conectarea peninsulei iberice de Europa, așa cum a spus colega din Spania, Spania și Portugalia pot fi mari furnizori de energie regenerabile și platforme pentru furnizarea energetică în Europa. Eu aș vrea să-mi spuneți foarte clar, domnule director general, dacă putem pune o dată pe hârtie și un buget pentru ca în cele din urmă această conectare critică cu peninsula iberică și restul continent continentului să devină realitate. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Zoriniu, domnul Manca, următorul vorbitor. Ďakujem, pán predseda. V súvislosti s monopolným správaním sa Gazpromu vznikol názor na vytvorenie spoločného nákupcu Ruska. Mulțumesc, domnule președinte. Comportamentul de monopol al Gazprom reprezintă o mare problemă. S-a spus că ar trebui să avem un singur organism de achiziționare a gazelor naturale, iar un astfel de organism ar avea posibilitatea de a negocia prețurile pe o platformă mai puternică. Sunt, există și alți furnizori, cum ar fi Algeria și Norvegia, poate ar trebui să existe un organism de achiziționare a gazelor naturale centralizat, care să ne obține mai mult, prețuri mai bune de la furnizori. Dar dacă facem acest lucru centralizat, uh, atunci întrebarea care se pune este de ce n-am putea face același lucru și cu alte surse energetice. Domnule director general, mai am o întrebare, dacă îmi permiteți. Ce strategie are Comisia la nivel general în ceea ce privește acest subiect? Intervenție pe microfon. Mulțumesc foarte mult, spune domnul uh, Stulvianos, Silvianis. Ați vorbit despre competitivitate și problema care se confruntă Europa, precum și uh, chestiuni legate de securitate energetică. Vreau să vă întreb în primul rând dacă Comisia recunoaște posibilitățile existente în zona de est a Mării Mediteranene în ceea ce privește posibilitatea de a, de a diminua dependența de gazul uh, rus din Rusia, acest lucru va duce la strategii, la un avantaj strategic pentru Uniunea Europeană. În al doilea rând, aș dori să vă întreb, să vă adresez o întrebare privind gazul de, gazul de șist din Statele Unite. Conform informațiilor uh, pe care le-am primit, uh, în, ur, în următorii ani am putea cumpăra gaze din state cu 4 dolari pe metru cub acest preț, acest preț a schimbat situația total. Aceste informații sunt credibile sau au venit așa pe Radio Șanț? Mulțumesc. Următorul vorbitor. Domnul Bai. Oui, Monsieur le Président, euh, chers Mulțumesc, domnule președinte. Diversificarea surselor energetice reprezintă, bineînțeles, o problemă foarte importantă pentru țările europene. Iată de ce investițiile noastre trebuie să se îndrepte către energii de viitor. Energia nucleară reprezintă o energie de viitor cu un potențial de evoluție foarte important și rămâne energia cea mai sigură, cea mai curată și cea mai ieftină. Energia solară și ea ne dă perspective foarte importante în ceea ce privește dezvoltarea și poate ajunge la un nivel de rentabilitate foarte ridicat în următorii ani. Pe de altă parte, există capcane ce trebuie evitate, cum ar fi energia eoliană, despre care știm că este o energie care nu are niciun fel de perspectivă de viitor și de îmbunătățire uh, și care ne strică peisajul și în ceea ce privește gazele neconvenționale, trebuie să aplicăm principiul precauției aici, fiindcă consecințele de mediu zoologice și seismice nu uh, au fost pe deplin săpânite și în cele din urmă vorbitorile se întrerupt, văd în ceea ce spune comisia, ok, imediat, că uh, Uh, vrea să uh, se lase deoparte orice parteneriat cu Rusia, dar interesele noastre nu sunt uh, similare Statelor Unite și trebuie să considerăm că Rusia este un partener pentru noi. Vă mulțumesc, vorbitorul este întrerupt. Următorul vorbitor, vreau să vă spun că Polonia plătește Gazpromului 526 de dolari pe, gaz, pe metru cub de gaz și uh, Ucraina 448 de dolari pe metru cub. Ευχαριστώ Doamna Sacorafa. Mulțumesc, domnule președinte. S-a adresat o întrebare mai devreme domnului director general, care însă nu i s-a răspuns. O întrebare foarte interesantă. Cum va, ce va face cu rezervele energetice din estul Mării Mediterane, Mediteranene, Uniunea Europeană, în contextul securității energetice și diversificării energetice. Domnule director general, nu sunteți de acord că aceasta ar fi soluția problemei noastre de dependență și problema monopolului pe care îl impune acum uh, Rusia? Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bereș. Merci, uh, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnule director. Dumneavoastră conduceți uh, o direcție generală cu rol strategic uh, într-un moment în care trebuie să ne gândim la reînnoirea strategiei UE 2020. Poate că ați vorbit despre acest lucru în prezentare, îmi pare rău că, dacă nu am auzit. Credeți că punerea în aplicare a acestei strategii va permite pe de-a întregul uh, stabilirea unei foi de parcurs uh, la nivelul provocărilor cu care se confruntă Uniunea Europeană și credeți că revizuirea acestei strategii trebuie să contribuie, dacă da, cum, la înarmarea Uniunii Europene pentru negocierile care vor urma la conferința de amploare privind uh, clima de la Paris din anul viitor. Mulțumesc, doamna, uh, doamna Pervanș Perez. Am încheiat lista vorbitorilor și lista întrebărilor. Domnule director general, aveți cuvântul acum pentru a răspunde acestor întrebări. Aveți la dispoziție șapte sau cinci minute, spune domnul președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc tuturor uh, pentru întrebările adresate. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că aș dori să răspund tuturor celor care au vorbit despre interconectare, despre strategia de intercontinentare, inclusiv uh, uh eliminarea izolării peninsulei iberice. Acest lucru trebuie să fie avut în vedere în cadrul cooperării cons- consolidate între uh, între statele membre și cu sprijinul Comisiei. Vreau să vă spun că săptămâna trecută am organizat o reuniune cu toți, uh, toți directorii uh, TSU din Franța, Germania și cu reprezentanții permanenți pentru a găsi soluții mai adecvate. și uh, noi vom deschide noi rute, vom uh, avea o reuniune la începutul lui septembrie în ceea ce privește TSO, Transport System Operator, pentru a găsi uh, soluții reale, dar la nivel politic vreau să adaug un, un lucru pentru a arăta cât de important este acest lucru. După cum știți, în anexa raportului nostru am inclus acest punct între prioritățile principale acest lucru este limpede. Apoi, în ceea ce privește accesul la credite, s-a adresat o întrebare și în acest sens, accesul la credite, mai ales în contextul economiilor energetice, va juca un rol crucial. În acest sens, nu vom precupeți niciun efort uh, și cu sprijinul uh, instituțiilor financiare europene, mai ales a Băncii Europene de Investiții, pentru a putea să instituim instrumente financiare mai adecvate care să ofere să ne ofere șansa de a trece la o nouă dimensiune, fiindcă avem nevoie de o nouă dimensiune pentru, pentru politica energetică, așa cum am spus înainte. Acest lucru este clar ca lumina zilei, în ceea ce privește chestiunea referitoare pe bună dreptate la ajutorul de stat. Eu sunt de părere că ar trebui să asigurăm o mai bună compatibilitate între regulile privitoare la ajutorul de stat și uh, piețile, și mă scuzați, regulile pieței interne în Uniunea Europeană. Avem o decizie privind noile orientări generale pentru ajutorul de stat uh, în ceea ce privește mediul înconjurător și energia la începutul anului, iar acum am hotărât, uh, alături de colegul care se ocupă de concurență să instituim un uh, grup uh, alcătuit din Comisie și statele membre pentru a putea aplica cum trebuie aceste orientări, iar uh, grupul va fi alcătuit de reprezentanții Comisiei, ce Concurență și Energie, pentru a putea influența lucrurile în mod pozitiv pe viitor. Iar acest lucru este foarte important, mai ales într-o perioadă în care se revizuiesc aceste politici, mai ales în ceea ce privește o transfer către o abordare bazată pe piață în ceea ce privește regenerabile, trebuie să avem un transfer, o trecere treptată și să evităm un fel de big bang. Acest lucru este extrem de important. Apoi, în ceea ce privește uh, prestația companiilor și a industriei în ceea ce privește energia, dați-mi voie să vă spun că prestația noastră la nivelul companiilor europene a fost remarcabilă. s-au obținut rezultate mult mai bune față de companiile americane. 10 puncte de diferență. Iar uh, în această direcție ar trebui să consolidăm uh, această abordare pentru a încuraja companiile energetice să continue pe calea cea bună și vom, nu vom precupeți niciun efort în acest, uh, în acest sens. În ceea ce privește terminalele energetice, da, într-adevăr, avem foarte multe terminale energetice care nu sunt folosite pe deplin uneori, da, într-adevăr, uh, Mm, vorbesc aici despre unele terminale din sudul Europei. Iar impresia mea este că suntem pe calea cea bună în ceea ce privește proiectele noi și uh, suntem, avem un contact uh, strâns cu uh, guvernele și cu operatorii. Iar acest lucru este valabil mai ales în, în estul Europei și în zona Baltică. Nu uh, suntem împotriva securității, durabilității și competitivității. E nevoie de nu numai de, de prelungirea strategiei 2020, fiindcă s-au obținut rezultate importante, ci în egală măsură e nevoie ca această strategie să capete o nouă dimensiune și să fie performantă la toate nivelurile, să fie mai performantă în ceea ce privește siguranța, securitatea, dar în același timp să fie mai multă performantă în ceea ce privește piața internă. S-au schimbat foarte mult lucrurile pe piața internă, dar după cum știți, nu este suficient, fiindcă uh, chiar și clienții noștri finali ar trebui să uh, să beneficieze de rezultatele pozitive în ceea ce privește prețurile și accesul la energie iar uh, consumatorii de energie ar trebui să fie în miezul acestor politici și uh, acțiunile noastre ar trebui să se bazeze pe o abordare coerentă europeană în ceea ce privește uh, verigile, verigile lipsă. Nu se poate în, ca în Europa unele state membre să nu fie conectate la rețeaua europeană. Este inacceptabil acest lucru și ar trebui ca toate uh, resursele noastre deci, să fie folosite pentru a pune capăt acestei situații. Acesta va fi, aceasta va fi una dintre prioritățile noastre. Iar apoi, iar um, acest lucru l-am spus deja când m-am referit la, la stocare și la importanța sa strategică, ar trebui să devenim uh, eh, vâr de lance în următoarele luni. Și vom face acest lucru. Apoi, în ceea ce privește uh, achiziționările de gaze naturale, vreau să vă spun că eu și colegul de la concurență și serviciile juridice suntem, suntem în contact permanent pentru a încerca toate posibilitățile pe care le avem la dispoziție, mai ales în ceea ce privește noile piețe. Vom uh, finaliza studiile în următoarele săptămâni, în următoarele luni, pentru a putea să oferim un răspuns concret în ceea ce privește acest subiect. Dar, oricum, dacă răm- rămânem uniți, avem mai multe șanse să influențăm lucrurile pentru a le duce pe calea cea bună. Am vorbit despre evoluția negocierilor cu, în ceea ce privește negocierea prețurilor cu Ucraina. Am redus uh, deja prețul de la 4,5 la 3,5 și a trebuit să ne folosim toate argumentele pentru a modera prețurile, pentru a diversifica furnizorii și capacitatea noastră de a impune mecanisme de piață. Fiindcă aceasta este calea de urmat, am toată încrederea că putem face acest lucru. Iar în ceea ce privește zona de est a Mării Mediteranene, da, ne gândim, la, ne gândim foarte mult la uh, aceste noi resurse descoperite și în Cipru, de pildă, păstrăm un contact foarte strâns cu guvernul cipriot și cooperatorii din Cipru, iar acesta este unul dintre motivele pentru care am propus o nouă prioritate și anume crearea unui un organism Energy Up în sudul Europei care să folosească, toate acest, să folosească tot acest potențial, iar în urma discuțiilor noastre cu președinția italiană, acest lucru va reprezenta una dintre prioritățile principale în următoarele luni, iar premierul italian a hotărât să lanseze o inițiativă foarte importantă pe data de 19 noiembrie la Roma. Aceasta este o veste bună. Iar apoi, nu numai că se va organiza acest lucru pentru țările din sudul Europei, în egală măsură vom încerca interconectarea sudului eh, cu nordului. În ceea ce privește acest eh, hub energetic, nucleu energetic și eh, acest lucru este foarte important și în ceea ce privește regenerabilele, regenerabilele. Vreau să vă spun că ar trebui să creăm o piață, cea mai mare part, cea mai mare piață din uh, Europa, trecând la nivel uh, regional, la nivel național. Aceasta este uh, calea de urmat și unele inițiative care au fost luate în Berlin, de pildă săptămâna trecută m-am întâlnit, am participat la o reuniune cu guvernul german pentru a crea o piață regională și aceste inițiative sunt încurajatoare, iar deciziile luate de unele guverne Uh, doamna Berez, de pildă, în Franța, de decizii de a atinge noi obiective, merg pe calea cea bună și uh, vor ușura viața multor țări, fiindcă, după cum știți, toate acestea trebuie să fie percepute în contextul unei guvernanțe europene care să țină cont și de toate specificitățile țărilor uh, membre. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc, domnule director general. All, oh, thank you. Thank you. Thank you. Uh, first of all, for your presence together with us. Vă mulțumim pentru prezența aici, uh, în mijlocul nostru și, sigur, felicitări pentru comunicarea pe care ne-ați prezentat-o și felicitări domnului comisar Oettinger și întregii direcții generale. Cu siguranță, securitatea va fi o temă prioritară în lucrările comisiei noastre în lunile ce urmează. E o chestiune foarte importantă pentru noi toți. Vă mulțumesc uh, tuturor colegilor uh, care ați intervenit și care ați făcut observații. Am avut o discuție foarte bună. Mulțumesc tuturor! Da, domnule președinte, mulțumesc și eu și vă doresc o vară frumoasă. Președintele, mergem mai departe la punctul următor. Bugetul general al Uniunii Europene pe anul financiar 2015, toate secțiunile. Avem mai puțin de 15 minute la dispoziție. Vreau să vă spun că avem o propunere din partea Comisiei Europene și o propunere din partea Consiliului. Propunerea Consiliului este mult sub propunerea Comisiei pentru anul ce urmează bugetul Uniunii Europene pe anul 2015. Acum, care e propunerea noastră, propunerea Parlamentului European? Noi dorim să se revină la propunerea Comisiei Europene, în măsura în care e posibil. Considerăm că propunerea Comisiei Europene e minimul necesar pentru supraviețuire. Dragi colegi, o să vă rog, dacă doriți să părăsiți sala noastră de ședință, puteți să o faceți, bineînțeles, dar discuțiile vă rog să le purtați afară, nu aici, înăuntru. Da? Încă mai aud că se discută. Dragi colegi, doamnelor, doamnelor, vă rog, nu, degeaba. Nici măcar nu mă văd. Deci vreau frumos. Bun. Acum putem discuta. Eu doresc să revenim măcar la propunerea Comisiei Europene. 1% reduceri nu e foarte mult, a fost imposibil să se taie de la politica regională și de la politica agricolă, nu? Astea sunt nu, noile reguli. Cele mai mari reduceri propuse sunt la competitivitate și la politica de creștere. Ar trebui să spunem un nu hotărât acestor reduceri. Aceste reduceri sunt 600 de milioane de euro scoase de la plăți pentru cercetare și inovare pe anul viitor, 600 de milioane, 147 de milioane de euro plăți cercetare și inovare și 107 milioane euro plăți pentru programe energetice. Deci noi suntem împotrivă. Pentru Orizont 2020 și COSME am calculat și vedem că aceste programe sunt practic puse în pericol. De la Orizont 2020 ne lipsesc 155 de milioane de euro și e vorba de salariile pe care le plătim cercetătorilor, e vorba de oameni care lucrează astăzi. De asemenea, ne lipsesc 70 de milioane de euro de la EGNOS și Galileo, etc., etc. Așa că propunerea mea generală ca raportor este să revenim cât se poate la propunerea făcută de Comisia Europeană. Acum o să rog reprezentantul Comisiei Europene să ne spună câteva cuvinte, după care o să vă dau dumneavoastră, membrilor, ocazia să ne spuneți ce părere aveți. Reprezentantul Comisiei Europene, vă rog. Aha, m-am văzut, da, luați cuvântul. Da. Domnule comisar, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am foarte puține observații de făcut din partea Comisiei Europene în acest moment. Pot doar spune că ne bucurăm să avem sprijinul Comisiei dumneavoastră pentru propunerea pe care am făcut-o. Și sper să reușim să obținem un buget suficient pe anul 2015 împreună. Comisarul care se ocupă de acest buget mulțumește, bineînțeles, raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele. Mulțumesc. Acum au cuvântul membrii din sală. Domnul Antonio Tajani, vicepreședinte al Parlamentului European. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt pe deplin de acord cu abordarea dumneavoastră. având în vedere situația, cifrele pe care le-am uh, aflat ieri uh, cu privire la unele state membre și mai ales Germania, ne arată că Trebuie să luptăm pentru politica industrială a Comisiei, a Uniunii Europene, de fapt. Avem nevoie de mai multe investiții, mai multă cercetare și inovare, avem nevoie de fonduri pentru politica spațială, de asemenea. De ani de zile ne-am luptat pentru acest sector. Abia începem să obținem servicii de la Galileo și acum vedem că banii sunt redirecționați. Acest prim program spațial european este foarte important. Trebuie continuat. Iar același lucru e valabil pentru toată politica industrială a Uniunii. Nu putem uh, să ne plângem că avem o criză a industriei și să tăiem bani de la cercetare și inovare. Așa că vă sprijin pe deplin, domnule președinte, nu cred că ar trebui să fie redus nimic din bugetul alocat acestui domeniu. Domnul Gaier. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Ați prezentat uh, situația cât se poate declara în cuvintele doamne, dumneavoastră introductive. Ne aflăm într-o situație în care uh, situația economică în Europa este foarte importantă, ea trebuie redresată prin investiții strategice care au o valoare adăugată. Ne găsim în faza de debut a multor programe care necesită acum finanțare, iar pentru a atinge uh, obiectivele politice definite trebuie acționat. Însă, Consiliul observă uh, lucrurile altfel, le vede altfel și uh, reduce multe, uh, mulți bani, uh, taie din finanțări, ceea ce creează probleme. Pe termen scurt și lung, Comisia nu va mai reuși să își plătească facturile în ultima instanță. Și politicienii din comisii trebuie să transmită un mesaj clar către exterior și în țările de unde provin, explicând despre ce este vorba. Pentru că Consiliul nu poate atribui anumite uh, misiuni uh, la nivel european, dar pe de altă parte să uh, îi bată cu e în talpă. Instrumentele uh, de care are nevoie Uniunea Europeană și banii se numără printre acestea, nu pot fi refuzați în această privință. De aceea, uh, nu vom vorbi numai uh, despre bani numai la bugete, pentru că, până la urmă, noi suntem uh, suspecții de serviciu de obicei și de la noi nu se așteaptă nimeni la altceva. Însă, este foarte important ca toți să discutăm despre bani, să ne asigurăm că nu apar probleme de natură juridică, că putem să ne plătim facturile și Sigur că trebuie să evităm și toate întârzierile la plată. Universitățile, academiile, centrele de cercetare, acestea trebuie susținute, astfel încât să nu întâmpinăm piedici pe drumul către atingerea obiectivelor politice. Este important să facem pașii corespunzători și să încercăm să nu încurajăm în vreun fel această direcție pe care uh, o susține Consiliul. Să explicăm că se poate de clar că Uniunea Europeană nu acceptă așa ceva. Mulțumesc, domnul Ransdorf. Thank you, Chairman. So... Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că mi-amintesc atunci când dumneavoastră erați, domnule Buzec, inițiator al celui de-a șaptelea program cadru de cercetare, știință și cercetare. Iată că de atunci până acum suma alocată de la statele membre pentru acest buget a crescut la 3% din PIB Însă acest angajament nu a fost respectat. Multe țări din Uniunea Europeană nu își respectă această țintă, acest angajament să aloce 3% din PIB pentru cercetare și dezvoltare. Și trebuie să ne opunem oricăror încercări de a reduce bugetul în acest domeniu. Nanoștiințele, nanotehnologia sunt domenii în care Uniunea Europeană este încă lider și ar fi periculos să scădem uh, sumele alocate, să reducem cheltuielile publice aici. Trebuie să îi motivăm pe cei din sfera privată să se implice și să finanțeze știința, cercetarea și dezvoltarea și inovarea. Trebuie să spun că doar 6% uh, din bani trebuie să vină din surse publice și 94% trebuie să vină din surse de finanțare privată, conform schemei pe care am adoptat-o acum câțiva ani. Însă pentru asta e nevoie de o mai bună coordonare, mai bună colaborare între sectorul privat și cel de stat. E un lucru la care Uniunea Europeană nu se prea pricepe, nu în comparație cu SUA sau cu alte țări din lume. Deci e greu să combinăm uh, cunoștințele și eforturile sectorului de stat cu cel privat, dar va trebui să o facem pe viitor. De asemenea, un lucru care pare să fie tipic pentru cercetarea și dezvoltarea în Uniunea Europeană este fragmentarea mijloacelor financiare, iar această fragmentare ar trebui să fie depășită. Ar trebui să ne concertăm mijloacele financiare, să le punem în comun, să ne combinăm mijloacele astfel încât să ne atingem scopurile. De multe ori, uh, din câte mi-amintesc, în uh, Parlamentul European s-a întâmplat, așa cum a spus Karel Čapek, scriitorul ceh, și anume că în vremurile moderne obiceiul pare să fie că se înlocuiește ținta cu viteza, se preferă viteza și se uită ținta sau scopul inițial. Președintele, mulțumim, aici se încheie lista de vorbitori la acest punct. Vreau să vă precizez că în această după masă, în această seară, eu îmi voi redacta avizul pe care vi-l voi trimite cât mai curând posibil. Dumneavoastră vă puteți uh, formula amendamentele și le puteți depune până pe 19 august 2014. Aveți aveți cam trei săptămâni la dispoziție. Termenul pentru amendamentele privind rezoluția bugetară este 3 septembrie 2014. Sigur, cele mai importante sunt primele, și anume amendamentele bugetare care se pot depune până 19 august. Deci, doar pe perioada verii. O să vă rog să trimiteți amendamentele secretariatului. Cam atât din partea mea, deocamdată. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul pe care mi l-ați uh, acordat. Mă bucur că îmi sprijiniți abordarea și îmi voi redacta avizul în acest spirit în spiritul pe care se pare că îl împărtășiți și dumneavoastră. După care vă aștept amendamentele. Aștept să primesc amendamente până pe 19 august. După care vom putea înainta avizul cu amendamente comisiei responsabile și votul în comisia ITRE cu privire la amendamentele referitoare la buget, la liniile bugetare, va avea loc pe 2 septembrie. Examinarea proiectului de aviz tot pe 2 septembrie, iar termenul pentru depunerea amendamentelor privind rezoluția bugetară e 3 septembrie 2014, votul în comisia ITRE cu privire la avizul referitor la buget e ultimul și anume pe 25 septembrie 2014. Dar, pentru dumneavoastră, cel mai important termen este 19 august. Până atunci, o să vă rog să-mi transmiteți amendamentele referitoare la liniile bugetare și apoi cumva ne vom descurca în septembrie. Ne vom încadra în termene. Vom reuși să trimitem avizul comisiei responsabile Comisiei pentru Bugete. Gata și cu punctul 6. Mergem mai departe la punctul 7. Punctul 7 de pe ordinea de zi se referă la delegația ITRE la ACER. Agenția pentru cooperarea autorităților de reglementare a energiei cu sediul la Ljubljana. Agenția are sediul la Ljubljana și vizita a avut loc pe 19-20 martie 2014. Ar uh, urma o scurtă informare precizez că domnul Chichester, Romana Jordan, sunt cei care au făcut parte din această delegație. Ei nu sunt membri ai comisiei noastre, dar, din fericire, din câte știu eu, doamna Toia, colega noastră, a fost acolo, nu? Ah, nu. Ați participat la o altă misiune. Am înțeles. Atunci, voi spune eu câteva cuvinte despre această întâlnire cu ACER. Domnul Alberto Potocnic este directorul ACER, iar Lurmoc este președintele Consiliului. Consiliul Agenției sau agențiilor de reglementare, iar domnul Piotr Voșniac este președintele Consiliului de Administrație. Scopul delegației era să se discute despre activitatea curentă a agenției, progresul înregistrat și provocările ce se găsesc uh, în viitorul agenției și, de asemenea, să se găsesc modalități de cooperare între agenție și Comisia ITRE. S-au discutat în special integritatea piețelor energetice. Vă amintesc încă o dată că ACER este o agenție pentru cooperarea autorităților de reglementare în domeniul energiei. Ei, practic, sunt uh, cei care sunt responsabili la nivel european cu punerea în aplicare a pieței energetice interne. O altă temă de discuție foarte importantă a fost transparența S-a mai discutat și despre rețeaua transeuropeană pentru energie, TNE. Noi, Comisia ITRE, suntem cei însărcinați cu această responsabilitate. S-a discutat în special despre proiecte de interes comun, dar și despre liniile directoare cadru și codurile rețelei, foarte importante pentru tranzacționarea energiei și, în fine, s-a mai discutat despre rolul agenției pe viitor și activitatea în perspectiva anilor ce urmează și în perspectiva provocărilor din sectorul energetic. Vă amintesc că domnii Potocnic, directorul ACER și Lorg Mog, președintele Consiliului, au fost invitați uh, să aibă un schimb de vederi cu Comisia ITRE, deci cu noi toți, la ședința Comisiei noastre din noiembrie. Așadar, în noiembrie îi vom întâlni pe ambii și vom avea o discuție aprofundată. Până atunci ne putem pregăti și sper eu ca în noiembrie să avem uh, gata comunicarea Comisiei Europene pe o temă foarte importantă, și anume ultimii pași necesari pentru aplicarea, pentru punerea în funcțiune a pieței energetice interne. Vom avea și o audiere pe această temă probabil cândva anul viitor. Vom hotărâ împreună cu coordonatorii. Deci zic eu că suntem în grafic cu toate aceste demersuri. Revin la Acer. Vom uh, dispune de toate informațiile în noiembrie și până atunci eventual putem să ne pregătim. Mergem mai departe la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Delegația ITRE la Veneția și Milano din care a făcut parte și vicepreședintele nostru, doamna Toia. O invităm să spună câteva cuvinte despre această delegație. A fost o misiune importantă și ea. Aveți o notă de informare în dosarele dumneavoastră, însă cred că e bine să dăm cuvântul prim viciul președintelui, doamnei Patriția Toia ca să ne spună pe viu ce s-a întâmplat. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, avem o notă de informare în dosar, care este foarte cuprinzătoare. A fost redactată de secretariat și conține toate faptele importante. Am să spun doar câteva lucruri. N-a fost o delegație foarte numeroasă, dar uh, reprezentarea a fost foarte bună. Au fost reprezentate statele membre, dar am avut și foarte multe domenii acoperite. Domnul Rübich are competențe în domeniul său, alții altele și am avut, uh, cred, o misiune foarte fructuoasă. Doamna Sartori, fost președinte al Comisiei ITRE, a condus această delegație. Doamna Elisabeta Gardini și ceilalți colegi au uh, completat delegația. Am vizitat Milano, după care regiunea Veneto. În uh, Milano a fost uh, foarte interesant să mergem la o întâlnire la Politehnică, la Universitatea Politehnică. Colegii îmi spun că această universitate a fost uh, primul beneficiar al finanțării pentru cercetare, al politicii europene pentru cercetare. Am vizitat două locuri, un hub pentru startup-uri. Un uh, exemplu foarte bun e ceva ce ne dorim să existe la nivel european. Să existe cercetare, transfer de tehnologie și înființare de companii noi de către tineri în context universitar. Am vizitat și Politehnica. Aceasta nu beneficiază de finanțare de stat. inovare digitală, inovare în domeniul IT și crearea de noi produse lansate pe piață, chiar cu succes, sunt uh, direcții de acțiune acolo. Am fost la Pirelli, de asemenea. Uh, sigur, tot ce ține de cauciucuri și de, de zgomot uh, ne-a făcut o impresie destul de puternică. se face multă cercetare pentru respectarea standardelor de poluare fonică ale Uniunii Europene acolo și um, de asemenea am mai vizitat un centru de inovare, un cluster, unde am văzut uh, crearea de noi materiale, ciment, de pildă, cimentul e un material care poate fi uh, reînnoit cu ajutorul cercetării și se pot crea produse noi. De pildă, un ciment prin care să pătrundă lumina. Iată, un demers finanțat de Uniunea Europeană. Am vizitat apoi regiunea Veneto, pe care o cunosc mai bine În această regiune am vizitat uh, o podgorie, am vizitat producători de vin și am uh, văzut și alte părți ale Italiei, agricultura de pildă, plăcerea de a mânca bine într-un cadru agricol, și asta e important. Am mai vizitat un centru inovator care produce haine de sport. Am mai vizitat și un muzeu, un palazzo, ca să vedem și partea de cultură și, bineînțeles, am vizitat Veneția. Pentru că acolo în portul Veneției se poate vedea foarte bine cum e integrată tehnologia modernă. Vedem deci că se pot lua produse tradiționale și le putem transforma în produse inovatoare. Am mai uh, văzut de asemenea o platformă pentru producerea de energie inovatoare și, de asemenea, o rafinărie. Zilele de lucru au fost foarte lungi, am avut ocazia de a discuta cu cercetători și cu antreprenori și colegii au fost uh, foarte interesați uh, pe parcursul vizitei, l-am văzut pe colegul Rubich care a fost un uh, membru de mare valoare al echipei noastre, dar și pe ceilalți. Ne-am văzut uh, că s-au um, agitat foarte mult în aceste trei zile, au uh, avut un program foarte încărcat, dar a fost util pentru că am învățat multe acolo și am văzut cum pot fi îmbunătățite pe viitor alte programe europene. Președintele, vă mulțumim pentru această informare. Foarte interesant, da? Întreprinderi verzi, IMM-uri și mari întreprindere mari întreprinderi care doresc să inoveze în domeniul energiei, inclusiv în construcție, în managementul deșeurilor, în uh, ICT. Toate acestea sunt uh, de interes pentru comisia noastră. și uh, ne interesează, mai ales că avem uh, programul uh, multianual, avem COSME. Deci, vizita dumneavoastră de la Milano a fost de la Milano și Veneția, se corectează președintele, a fost foarte utilă. Colegi, dragi colegi, aveți ceva de adăugat, aveți ceva de discutat cu privire la această vizită foarte importantă ce s-a desfășurat în cele două orașe din Italia menționate? Nu? Văd că nu. Ba da, domnul Rubich și apoi doamna Gardini. Ei au fost uh, acolo, dar nu, nu sunt prezenți astăzi. Doamna Toia, doriți să adăugați ceva? Aveți cuvântul. Nu, uh, doar vreau să Adaug mulțumirile mele pentru că această vizită a fost organizată foarte bine. Vreau să felicit secretariatul. Președintele, da, felicitări tuturor celor care au organizat uh, vizita aceasta. Întotdeauna secretariatul ne-a sprijinit în acțiunile noastre. Dragi colegi, văd că am fost foarte eficienți, foarte disciplinați. Și acum, iată că am terminat prea devreme. Domnul Garcia Bersero tocmai m-a anunțat că domnia sa vine aici la 5.30, nu poate veni mai devreme, așa cum ne-am fi dorit. I s-a ivit ceva și nu poate să ajungă mai devreme. Domnule Tajani, doriți să luați cuvântul? Domnule vicepreședinte? Domnule președinte, dacă tot avem uh, ceva timp la dispoziție, aș vrea să semnalez ceva ce aș fi vrut să semnalez la diverse. E o temă de importanță. Există un plan de acțiune un plan de acțiune care, din păcate, văd că nu e respectat Mă refer la siderurgie. Avem o uzină foarte mare în Europa. Avem uzine foarte mari și, uh, din păcate, vedem că există riscul de a pierde locuri de muncă și acest lucru afectează Italia și cred că afectează întreaga Europa. Domnule președinte, eu cred că ar trebui să să avem în vedere această problemă și să acordăm mai multă atenție. Nu putem lăsa siderurgia să piară în Europa și știu că ne confruntăm cu concurență neloială din afara Uniunii Europene. Trebuie să acordăm prioritatea acestei teme, așa cum am făcut-o și eu când eram comisar. Vreau să vă spun dumneavoastră și comisiei că Comisia Europeană trebuie să ia măsuri decisive și Președintele trebuie să știe că siderurgia a fost întotdeauna un sector cheie al industriei noastre. Și sper să facă parte și din programul următorului comisar. 20% din PIB-ul nostru vine din sectorul primar. Recent a avut loc o dezbatere cu privire la emisii Și cred că ar fi util, domnule președinte, să organizăm o misiune ca semn al solidarității la o astfel de uzină de siderurgie, să mergem undeva în Italia sau în Franța și în Germania și în Belgia, de ce nu, vreo 3-4 locuri, astfel cât să ne arătăm sprijinul pentru siderurgie. Sigur că avem nevoie de o industrie modernă a siderurgiei cu emisii scăzute, dar, în orice caz, trebuie să facem ceva, să luăm măsuri. Președintele, mulțumesc și v-aș răspunde spunându-vă că putem face un raport din proprie inițiativă. Putem lua o astfel de hotărâre în septembrie. Este un domeniu foarte important și dacă ne punem de acord cu coordonatorii, putem chiar găsi un titlu concret pentru raportul din proprie inițiativă și ar putea fi un răspuns foarte bun la doleanța dumneavoastră. Deci, uh, colegi, vă semnalez că suntem acum la diverse. Avem timp uh, la dispoziție, deci dacă aveți uh, ceva de adăugat, dacă nu aveți nimic de zis cu privire la Veneția și Milano, putem discuta diversele. Domnul Tamburano. Ba nu, doamna, se corectează președintele, doamna Van Brent. Doamna Van Brent, sunt o doamnă. Da. Vreau să fac o observație cu privire la organizarea lucrărilor noastre. În plen trebuie să ne limităm la un minut și e destul de frustrant. Dacă asta va fi practica și în comisia noastră pe viitor, nu pot decât să o regret. Acum avem o jumătate de oră în plus și uh, nu știm ce să facem cu timpul. În discuția de mai devreme cu privire la securitatea energetică am avut prea puțin timp la dispoziție. Discuția s-a încheiat. Mulți dintre noi vreau să participe și dumneavoastră ați forțat să ne limităm la intervenții de un minut dacă faceți pe viitor și când mai vine un alt comisar sau un uh, invitat de nivel înalt, uh, nu e nu e un lucru îmbucrător pentru că directorul general n-a putut să răspundă decât la jumătate din întrebări. Deci haideți să ne organizăm altfel, astfel încât uh, să avem mai mult timp pentru temele importante și să nu ne înghesuim în discursuri de un minut. Că nu suntem aici să ne servim discursurile astea, o facem în plen. Acum, în comisie, ne ar trebui să discutăm. Președintele, stimată doamnă, nu pot să fiu de acord, nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră 100%. Dar nu e vina noastră dacă negociatorul șef al Uniunii Europene nu e prezent acum. Ar trebui să fie. Noi ne pregăteam să îl așteptăm, să-l întâmpinăm pentru a avea o discuție detaliată asupra TTIP, care e foarte important pentru comisia noastră. Va trebui să ne scurtăm discuția, va trebui să ne oprim la 6.30 pentru că interpreții sunt angajați doar până la 6.30, nu pot sta mai mult. Deci sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar noi nu putem anticipa astfel de situații. E imposibil. Îmi pare foarte rău că v-am obligat la intervenții de un minut. Acum v-am mai iertat că a fost un minut și 27 de secunde sau un minut și 30 de secunde. Am fost flexibil. V-ați dat seama, nu-i așa? Că mi-am dat seama că e, e injust să vă scurtez atât de mult intervențiile. Și da, aș fi vrut să mai avem 15-20 minute în plus. Regret și eu. N-am ce face. Acum, domnul Tamburano, aveți cuvântul. Vreau să mă alătur și eu uh, domnului Tajani cu privire la o adoptarea unei poziții în materia siderurgiei. Am văzut uh, adesea că nu se respectă regulamentele, nu se respectă directivele. Acest lucru este nociv uh, pentru sector și pentru lucrători. Am pedepsit Italia, i-am uh, tăiat fonduri pentru că sectorul privat, pentru că întreprinderile nu respectă cerințele europene. Iar acest lucru nu poate să mai continue președintele. Mulțumesc, acum v-aș încuraja, dragi colegi, să organizați și să pregătiți misiuni excelente pe anul 2015. Aveți timp până pe 10 septembrie să trimiteți propuneri către secretariat, după care vom hotărâ ce fel de misiuni alegem pentru anul viitor. După cum vedem, ele sunt misiuni importante pentru membrii comisiei noastre. Alte remarce? Pot să vă informez când au loc următoarele noastre ședințe? Pentru că putem să tratăm toate punctele în afară de punctul 9. Deci, pe 1 septembrie 2014, de la 15 la 18.30, da, de la 3 la 6 și jumătate aici în Bruxelles avem uh, următoarea ședință, iar pe 2 septembrie 2014 de la 9 la 12.30 și din nou 15 până la 18.30. Aceasta este următoarea ședință a comisiei noastre în trei sesiuni, pe 1 și 2 septembrie. Și acum n-am ce face, nu pot decât să vă acord o nouă pauză. Cam până pe la 5 și jumătate, mă gândesc, ca să-l așteptăm pe negociatorul șef al Uniunii Europene. Îmi pare rău. Dear colleagues, our break should be shortened because our chief negotiator... Stimați colegi, uh, pauza noastră va fi ceva mai scurtă pentru că negociatorul șef este alături de noi. Așadar, uh, îl rog, vă rog, stimați prieteni, să-l întâmpinăm împreună pe domnul Garcia Garcero este, uh, ni s-a alăturat mult mai rapid decât ne răm acum câteva momente. Este grozav, nu am avut o pauză prea lungă. Doar o pauză de 3-4 minute. Așadar, vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit la întâlnirea noastră. Știm foarte bine, stimate prieten, că sunteți uh, după cea de-a șasea rundă de negociere uh, care a avut loc săptămâna trecută la Bruxelles, 18 iulie 2014. Așadar, v-ați alăturat nouă foarte rapid după aceste discuții și suntem cât se poate de interesați de rezultatele negocierilor pe energie, producție industrială, IMM-uri, competiție, piața deschisă, uh, piața deschisă transatlantică pentru că este o situație oarecum nouă pentru Uniunea Europeană, pentru multe state membre ale Uniunii Europene, pentru industria și IMM-urile noastre. Și, sigur, cercetarea și inovația reprezintă de asemenea un uh, domeniu nou de cooperare. De asemenea, agenda digitală, un alt aspect foarte important din perspectiva negocierilor noastre cu Statele Unite. Așadar, am ștori să discutăm toate aceste aspecte până la 18.30. Avem ceva timp, nu stăm prea rău. Și v-aș ruga să începeți cu discursul dumneavoastră introductiv. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, Mă bucur să am această ocazie de a vorbi cu membrii acestei comisii în această etapă timpurie, când uh, abia se întrunește noul Parlament, la abia o săptămână după ce am purtat cea de-a șasea rundă de negocieri cu Statele Unite. Așa cum ați sugerat, aș dori să mă concentrez pe două chestiuni care sunt de mare interes, probabil pentru comisia dumneavoastră. Sigur că voi fi bucuros, însă, să răspund la întrebări și cu privire la orice alt subiect, întrebări pe care doriți să mi le adresați. Înainte de a intra în uh, amănuntele ceva mai specifice, vă propun să vă spun unde ne găsim uh, în termen general în ceea ce privește negocierile și apoi voi intra în amănunte cu privire la subiectele specifice pe care le-ați propus. Deja de mai bine de un an uh, ne aflăm în aceste negocieri am uh, făcut uh, multă muncă de bază, am stabilit aspectele tehnice pentru că dorim să încheiem un acord comercial ambițios. Săptămâna trecută am discutat pe diverse aspecte și am început să ne asigurăm că în ceea ce privește diferitele domenii de negociere avansăm cât se poate de mult uh, în ceea ce privește munca tehnică ambele părți va trebui să abordeze uh, domeniile care sunt mai uh, dificile din punct de vedere politic, dar care sunt necesare de a fi abordate în contextul acestor negocieri. Atunci când vorbesc despre TTIP, uh, mă refer uh, de cele mai multe ori la trei tipuri de aspecte. În primul rând, a accesul clasic la piață, partea a oricărui acord uh, comercial modern, încercăm să ne asigurăm că obținem un uh, nivel egal de ambiție pe cele trei uh, componente cheie uh, tarifare, achiziții și investiții în servicii. Acestea sunt cele trei părți importante ale negocierilor și dorim să ne asigurăm că se atinge un nivel de ambiție egal la toate cele trei niveluri. Este cât se poate de clar că pentru noi un interes foarte important, se găsește în domeniul achizițiilor publice, unde uh, Statele Unite încă aplică măsuri discriminatorii vis-a-vis -vis de uh, exportatorii europeni. Cea de-a doua componentă a TTIP se cheamă clusterul regulator, care dorește să abordeze diferite aspecte de reglementare, atât de natură orizontală, în anumite uh, sectoare particulare, cât și uh, de natură verticală. Și am discutat săptămâna trecută cu implicarea activă a autorităților de reglementare din ambele părți, uh, inclusiv cu reprezentanți ai anumitor sectoare unde există autorități de reglementare foarte stricte și uh, unde rezultatele ne interesează foarte mult din perspectiva industriei europene. Haideți să ne gândim la uh, industria auto, a utilajelor, farmaceutică, veți observa că tarifele din uh, Statele Unite de multe ori sunt mai scăzute decât în Europa, dar că costurile uh, datorate uh, cerințelor de reglementare pot crește simțitor. Și aceasta este activitatea uh, cu care ne ocupăm. Încercăm să uh, lucrăm la nivel de reglementare de ambele părți pentru a vedea cum putem să obținem economii la acest nivel fără să punem sub semnul întrebării nivel, uh, nivelul de protecție la uh, nivel comunitar sau al Statelor Unite. În al treilea rând, regulile, pentru că TTIP-ul reprezintă o ocazie bună pentru ambele părți uh, de a vedea unde se poate cădea de acord cu privire la reguli detaliate în ceea ce privește politica comercială. Vorbim aici despre o serie de aspecte care uh, nu au fost uh, abordate cu ocazia altor negocieri. De exemplu, ideea de a avea un capitol specific cu privire la IMM-uri. Sau un alt aspect important pe care uh, l-am uh, discutat numai în acordurile cu țările învecinate sunt aceste aspecte care vizează energia și siguranța energetică. Deci există tot felul de subiecte pe care le dezbatem împreună. Ceea ce doresc să fac acum este însă să vă ofer uh, în linii mari o imagine cu privire la stadiul negocierilor, cu privire la tarife, la aspecte legate de energie și IMM-uri și Poate câteva cuvinte și despre agenda cu privire la reglementare. În ceea ce privește tarifele, am avut deja un schimb de opinii cu Statele Unite. Oferta inițială din partea Uniunii Europene era ceva mai ambițioasă decât cea prezentată de Statele Unite, însă ne-au spus că obiectivul lor este să existe o eliminare uh, totală a acestor obligații tarifare, însă noi considerăm că acest lucru nu este realist pentru că există anumite linii tarifare care trebuie urmate și nu se poate ajunge la o eliminare uh, de plină a acestor obligații tarifare, însă putem să spunem că avem o agendă ambițioasă în acest domeniu, inclusiv în ceea ce privește accesul la uh, produse industriale neagricole. Iar pe parcursul trecerei uh, trecerii timpului uh, vom putea observa modul în care progresăm, modul în care sporim nivelul de ambiție în aceste negocieri tarifare, Însă ne interesează să ă, punem accentul și pe celelalte elemente cheie, cum ar fi achizițiile publice. Aici ă, nu s-au înregistrat încă suficiente progrese, iar pentru noi este foarte important să nu existe niciun fel de discriminare ă, pe piețele de achiziții publice, mai ales în cazurile unde Statele Unite aplică anumite restricții americane. Ar trebui să existe o regulă care să vizeze nediscriminarea între produsele americane și cele europene. Acesta este un subiect sensibil în Statele Unite și probabil că va mai dura ceva timp până când uh, Statele Unite va ajunge la poziția de a uh, negocia cu seriozitate pe acest subiect. De asemenea, capitolul cu privire la IMM-uri, uh, aici s-au înregistrat multe progrese. Acum uh, ne apropiem de faza în care vom fi capabili să consolidăm propunerea înaintată de Statele Unite și pe cea înaintată de Uniunea Europeană pentru a avea un text comun, un text comun uh, care va conține însă și paranteze importante pe noi ne interesează foarte mult accesul la informații pentru IMM-uri. Am discutat uh, cu IMM-urile europene și consideră că um, aceasta este o dificultate în uh, accesarea pieței americane, uh, ținând cont de complexitatea uh, sistemelor de acolo. De multe ori există reguli diferite care sunt aplicate la nivel federal și de stat și Uh, accesul este îngreunat. Este foarte important ca aceste informații să fie puse la dispoziția exportatorilor. Nu este cazul cu Statele Unite. Noi dorim să obținem de la aceste negocieri informații accesibile pentru IMM-urile europene care doresc să exporte către Statele Unite. Un alt aspect important este faptul că IMM-urile nu sunt limitate uh, la acest capitol. Sunt multe elemente de negociere în care acestea vor fi vizate. Rezultatele pe care le vom obține pentru IMM-uri vor fi așadar mai multe. Un exemplu, uh, utilizarea uh, regulii privind originea este foarte important uh, ca IMM-urile să poată să îndeplinească cerințele din țara de origine. Ne referim aici la industria farmaceutică, există companii mici care doresc să exporte către Statele Unite anumite medicamente și trebuie să existe uh, și în prezent uh, există inspecții duble care trebuie efectuate pentru uh, a putea exporta, ceea ce generează și costuri suplimentare. Aceste tipuri de elemente, pe acestea le discutăm în cadrul agendei noastre foarte intens, pentru uh, că sunt foarte importante din perspectiva unei uh, întreprinderi mici și mijlocii. În fine, aș dori să intru în detaliu și cu privire la aspectele referitoare la uh, energie și uh, materie primă, care sunt și ele abordate în aceste negocieri. În primul rând, noi dorim să obținem prin TTIP o garanție clară că nu vor exista restricții de export din Statele Unite către Europa în ceea ce privește gazul și petrolul. După cum știți, situația actuală se prezintă în felul următor. Legislația americană cu privire la gaz spune că odată ce a fost încheiat un acord de liber schimb, acesta uh, reprezintă o licență pentru export, însă în ceea ce privește petrolul există un, uh, o interdicție totală de export a petrolului crud din Statele Unite către Uniunea Europeană. Noi încercăm să obținem cât mai multe certitudini juridice cu privire la uh, niciun fel de restricții de export nejustificate din Statele Unite către Uniunea Europeană. Pe lângă aceasta, avem un interes mai larg cu privire la un capitol uh, puternic cu privire la energie și materia primă. Există principii comune care există în acest domeniu, mai ales când vorbim despre asigurarea libertății de tranzit, accesul părților terțe la conducte și rețele și asigurarea uh, reglementării uh, bune de explorare în uh, domeniul gazului și petrolului. Toate aceste lucruri care au legătură cu energia și reglementările din Europa și Statele Unite sunt importante pentru noi. Aceste reglementări se bazează pe aceleași principii uh, de ambele părți ale Atlanticului și pornind de la această bază comună putem să planificăm și să proiectăm valorile noastre în dezbatere. Până acum aveam un astfel de capitol numai în acordurile cu țările învecinate, îl avem în acordul cu Ucraina, cu Moldova și cu Georgia. Negociem de asemenea astfel de capitole uh, cu țări precum Marocul, însă dacă am reușit să includem acest tip de prevederi pentru prima dată într-un acord cu Statele Unite, ar însemna că am avea un semnal mult mai puternic în termen de uh, investiții și comerț în acest domeniu. Am sugerat și un element diferit care are legătură cu uh, comercializarea de materie primă. Am lucrat de aproape cu Statele Unite în ceea ce privește ridicarea restricției uh, de materie primă către țări terțe. Este foarte important să traducem toate aceste lucruri în prevederi concrete. Situația concretă suntem uh, angajați în uh, discuții tehnice constructive cu Statele Unite, discuții tehnice. Uh, autoritățile de reglementare din Statele Unite sunt implicate și analizăm uh, acele elemente care uh, sunt încă dezechilibrate pentru a ajunge la o bază comună. Statele Unite încă nu a luat o, o decizie politică cu privire la uh, materia primă. Este un subiect sensibil din punct de vedere politic în Statele Unite. Probabil că ați urmărit discuțiile care au avut loc la Congres. Există sprijin uh, pentru ridicarea restricțiilor chiar mai rapid decât se uh, preconizase, pentru că uh, contribuția pentru sectorul energetic ar fi semnificativă, dar alții se împotrivesc și susțin că acest lucru nu ar fi uh, satisfăcător din punctul de vedere al uh, protecției mediului. Așadar, are loc o dezbatere politică foarte intensă în Statele Unite pe această temă. Și deci încărcătura politică este destul de mare. Pe de o parte, combinăm uh, discuțiile poliției, iar uh, comisarul de Hucht a spus că uh, discută cu omologul său de fiecare dată când are ocazia pe această temă. Ultima dată s-a întâlnit la Sydney cu acesta, uh, a avut loc întâlnirea G20 și uh, pe lângă aspectele tehnice, uh, există și întâlniri periodice cu autoritățile de reglementare din sectorul energetic pentru a încerca să creăm o încredere cât mai mare cu privire la uh, elementele cele mai importante din acest capitol. Sigur că mai sunt multe alte subiecte pe care le discutăm la negocieri, servicii, mediu, facilități comerciale. Pot să răspund la orice fel de întrebări, însă doream să vă transmit puțin uh, imaginea referitoare la stadiul actual al lucrurilor. Președintele, mulțumesc uh, foarte mult, domnule Balțero, și acum vom prelua uh, intervenții din partea coordonatorilor noștri sau a colegilor uh, responsabili. Mai întâi, din partea PPE-ului, uh, vicepreședintele, domnul Tajani. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acordul cu Statele Unite va fi decisiv pentru uh, dezvoltarea economiei noastre. Însă, trebuie să uh, folosim uh, reguli fair ale jocului. Pentru că nu trebuie să ne umplăm, să ne, să ne învinețim unii altora ochii și să ne protejăm interesele altfel decât în mod corect. Sigur că trebuie să fim ofensivi și ambițioși, chiar și în fața Statelor Unite. Iar uh, în ceea ce privește obstacolele tarifare, uh, taxele vamale, ei bine, aici Comisia Europeană s-a exprimat deja, însă există subiecte unde vocea europeană ar trebui să se facă mai bine auzită. De exemplu, în ceea ce privește gazul și țițeiul. Aici există niște restricții nejustificate. Iar noi, față de Statele Unite, uh, avem o anumită uh, atitudine, dar 30% din aprovizionarea noastră cu energie vine din Rusia. Așadar, trebuie să ne asigurăm că uh, există anumite măsuri care se iau pentru protejarea Europei. Ar trebui să ne gândim de asemenea și la protejarea Ucrainei. Statele Unite nu ar trebui să-și schimbe uh, atitudinea în funcție de astfel de măsuri pe care le luăm noi, pentru că altfel ne simțim împrinși între interesele americane și ruse. Deci, cred că trebuie să avem o poziție cât se poate declară cu privire la uh, direcția pe care mergem. În acest context, uh, criza din Ucraina joacă un rol important. De asemenea, la nivel mondial există conflicte cu China în ceea ce privește poziția dominantă pe care o are China. În ceea ce privește materia primă, este important să ajungem la o convenție și cu uh, Statele Unite negociatorii noștri uh, trebuie să negocieze o strategie în acest domeniu. Avem nevoie de niște confirmări în această privință. Acum, industria automobilelor și uh, standardele de aici. Recunoașterea reciprocă a testelor și a uh, procedurilor de testare acesta ar fi foarte importantă pentru a, uh, industria auto din Europa. Și aș vrea să știu cum stau lucrurile în ceea ce privește recunoașterea uh, reciprocă. Mulțumesc, doamna Van Premt, în numele SND. Dankjewel, voorzitter. Ik, eh, ik heb denk Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în olandeză. Și eu doresc să încep cu domeniul energiei. Îmi pare rău că am venit puțin mai târziu. Spuneam că SND pune accentul pe faptul că uh, trebuie să acționăm în mod decis pe piața energetică, ținând cont și de situația geopolitică. Noi suntem cât se poate de îngrijorați cu privire la gazul de șist. Se face o presiune foarte mare pe Europa uh, în această privință, iar Europa uh, va fi obligată să accepte să se încumete la o astfel de provocare. Pe noi ne interesează un studiu de impact cu privire la gazul de șist și utilizarea acestuia. Eu aș vrea să știu dacă rezultatele studiilor de impact sunt uh, luate în considerare la negocieri, mai ales în ceea ce privește uh, gazul de șist și exploatarea acestuia. De asemenea, foarte important este ca inițiativele cetățenești să fie luate în considerare. De asemenea, vocea ONG-urilor să se facă auzită uh, a celor care uh, activează în domeniul protecției mediului, pentru că Statele Unite exercită o presiune foarte mare asupra noastră. ONG-urile sunt uh, implicate într-o oarecare măsură și ele, pentru că a, trebuie să ne gândim și la conferința climatică de anul viitor. Poate că împreună cu ONG-urile putem să uh, luăm niște măsuri pregătitoare în acest context și poate că împreună cu Statele Unite am putea ajunge la niște rezultate pozitive. Iar în ceea ce privește procedura legislativă care uh, va fi inițiată, ei bine, și aici există motive de îngrijorare. este nevoie de, uh, și de aprobarea SND pentru uh, acordul dumneavoastră odată negociat. Și sigur că pentru noi uh, acesta va fi un criteriu cât se poate de important. Vreau să spun acest lucru de pe acum, clar și răspicat. Și acest lucru nu este valabil uh, numai pentru această comisie, ci și pentru celelalte comisii parlamentare. Mulțumesc, domnule Van Brent. Domnul Covacic, din partea ECR. In my mother tongue. Mulțumesc, domnule președinte. subiectele care au fost ridicate în discuție, accesul la piață, clusterele, IMM-urile și tarifele, toate aceste subiecte sunt extrem de importante în contextul negocierilor. S-a vorbit despre accesul uh, pe piață. S-a spus că Europa va face obiectul unei discriminări în acest context. Ați putea să ne spuneți mai multe despre ce domenii este vorba și în ce măsură va face Europa obiectul discriminării în, acest, uh, în această etapă a negocierilor și ce elemente ar uh, duce la această discriminare, care ar fi principalele elemente de discuție de partea americană care ar fi subiectele pe care le-ar considera americanii dificile și asupra cărora nu ar fi ușor să se ajungă la un compromis. Acum o altă chestiune, IMM-urile. Ne confruntăm cu o situație în care multe companii se hotărăsc să, să-și delocalizeze, să-și externalizeze producția în Statele Unite ale Americii din cauza prețurilor energetice scăzute care duc la prețuri de producție scăzute. Unele întreprinderi, deci, sunt uh, date afară din Europa și sunt atrase de Statele Unite ale Americii. Ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru? În ce măsură considerați că acest lucru are un impact asupra procesului de negociere? Este avut în vedere acest fapt? Putem face noi ceva pentru a ajunge la un compromis la nivel reglementativ? Iar nu în cele din urmă, despre energie și gazele de șist. Aceste așa numite materii prime, mai ales această materie primă, care este foarte importantă pentru noi, ce părere aveți dumneavoastră? Considerați că mandatul de negociere va, se va schimba pentru a ține cont de situația actuală în Uniunea Europeană, mai ales dat fiind criza cu Rusia? Fiindcă știu că există la ora actuală discuții în acest sens și un, unii spun că poate Europa ar trebui să-și schimbe abordarea. Ce părere aveți dumneavoastră? Va trebui să avem uh, un alt mandat de negociere în cadrul mandatului actual? Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Uh, următorul vorbitor, doamna Lina Doamna Mlinar, mulțumesc, uh, mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule negociator șef, și pentru explicațiile pe care le-ați dat. Ca reprezentant al ALDE, trebuie să vă spun că noi considerăm că TTIP ar fi o ocazie foarte bună de dezvoltare economică pentru Europa, pentru Uniunea Europeană. Cu toate acestea, cei care au fost pro-TTIP în, această, în aceste alegeri europene s-au confruntat cu o propagandă puternică și a fost foarte greu să ocrotim TTIP-ul. Am o întrebare deci foarte directă. Credeți că um, Comisia Europeană ar trebui să demareze o campanie informativă activă, proactivă, care să reprezinte o contrapartidă la această propagandă anti-TTIP, care este foarte puternică și vorbesc uh, mai ales despre Austria, exemplul din Austria, pe care îl cunoaștem foarte bine, cel mai mare ziar austriac se uh, desfășoară atacuri anti-TTIP în această vară, ceea ce a spus dumneavoastră în termeni concreți, iar aceasta ar fi și propunerea mea, se referă la capitolul IMM-urilor, așa cum ne-ați explicat și dumneavoastră foarte clar. Nu este vorba doar de capitolul privind IMM-urile, ci este vorba de, de acord în, la nivel general în care uh, pune accentul foarte mult pe IMM-uri, lucru care este extrem de bun, dat fiindcă 90% din industria europeană se bizuie pe IMM-uri. Deci uh, sper, sper din tot sufletul și uh, aici vreau să vă adresez o întrebare în acest sens. Sper că va exista o campanie de informare din partea Comisiei pentru a pentru a putea înregistra mai mult progres în uh, abordarea noastră generală și pentru a putea fi mai aproape de cetățeni. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnul Erickson, din partea grupului Verzilor. Aveți cuvântul. Domnul Turmes, vă mulțumesc pentru informațiile oferite trei aspecte. Am avut o audiere la parla Parlamentul luxemburghez în prezența parlamentarilor europeni și o chestiune la care, o întrebare la care nu ne-a, răs, ne uh, răspuns comisia este dacă uh, dacă va fi ratificat uh, acest acord, fiindcă uh, și nu s-a primit niciun răspuns, uh, din ceea ce mai multe parlamente naționale vor spune comisia ne ne, ne duce de nas, ne spune că poate, poate da, poate nu și până la urmă ce se va întâmpla? Dacă nu clarificați lucrurile, o să, o să creați mari probleme cu care nu vă veți putea lupta. Apoi, în ceea ce privește tribunalele de arbitraj, instanțele de arbitraj, Verzii, noi suntem de părere că avem o jurisdicție stabilă în Uniunea Europeană, în ceea ce privește SUA, la început eram uh, de unii singuri, acum socialiștii ni s-au alăturat, iar de curând ni s-a alăturat și o persoană, mm, o, o personalitate importantă. Domnul Juncker, într-un discurs în fața Parlamentului European, a spus că nu consideră că are rost să existe într-un acord comercial între două națiuni să existe instanțe de arbitraj între două națiuni care au sisteme juridice care funcționează foarte bine. Uh, deci acum aveți peste 100 de mii participanți în această consultare și vreau să vă întreb dacă astăzi putem spune că veți lăsa baltă un aspect uh, pe care mulți europeni îl consideră inutil. E vorba de aceste instanțe de arbitraj între două țări care au, uh, care au, uh, care au sisteme juridice și judecători foarte performanți. În al doilea rând, bineînțeles, iată aici suntem la Comisia Intre, ITRE și vreau să vă zic un lucru. Obama în aprilie a fost în Europa. A făcut declarații prin care spunea, bineînțeles, America va da dovadă de solidaritate față de Europa dacă Rusia merge prea departe. Apoi uh, au ieșit din sală jurnaliștii și au rămas numai șefii de stat și ce a, ce a spus atunci Obama a spus că haideți, nu visați cu ochii deschiși, fiindcă uh, nu veți primi gaze de șist din, din America în Europa, fiindcă pentru industria mea acesta este singurul avantaj competitiv pe care l-am. Și toți cei, toată lumea de piața, pe piața energetică va înțelege că am o piață cu uh, 4 euro pe unități în uh, SUA și 8-9 euro în uh, Europa. Aceste, acest, există aceste două piețe uh, periferice. Ce, se, ce se întâmplă dacă, trans, dacă trimit gaze în Europa, atunci va crește prețul gazelor aproape la același nivel ca prețul gazelor în Europa. Și tu, Antonio, dacă tu ai fi comisar eh, al industriei în America, ai, ai bate cu pumnul în masă, ai spus niciodată, niciodată, niciodată nu o să facem așa ceva, nu o să dăm un avantaj concurențial europenilor. Eu nu sunt foarte optimist, deci, în această privință. Și eh, voiam să primesc o lămurire din partea dumneavoastră. Spuneți că vă veți lupta pentru tranzit. Asta înseamnă că dacă Statele Unite, din motive pertinente vor refuza conducta de la Tassel din Canada până la uh, un, un port din, din sudul Mississippi, ce veți face? Veți înainta o, veți face o plângere împotriva Statelor Unite ale Americii? Dacă spuneți că, că există această obliga, obligativitate a uh, Uh, tranzitului. Ce înseamnă acest lucru? Și uh, vă mulțumesc anticipat pentru răspunsurile punctuale pe care mi le veți da. Mulțumesc, domnul Siri Chiotis, din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să ridic câteva aspecte din partea GUE pe care le-am mai ridicat până acum, bineînțeles. În primul rând, IMM-urile. Știm cu toții foarte bine că sunt coloana vertebrală a economiei europene. Dar am impresia că acest parteneriat uh, le va afecta, va afecta IMM-urile în mod negativ și astăzi nu mi s-a răspuns satisfăcător în ceea ce privește accesul IMM-urilor la piața americană. Nu mi s-a răspuns nici în ceea ce privește impactul acestui acord asupra IMM-urilor europene. Apoi, poate că nu ține de competențele comisiei noastre, dar mă tem că prin intermediul acestor discuții în cursul acestei discuții nu s-au luat niciun, niciun fel de măsuri pentru acordurile colective și drepturile sindicale ale lucrătorilor în Uniunea Europeană. Iar acest lucru reprezintă un aspect foarte important în ceea ce privește coeziunea socială în Europa. În al treilea rând, această chestiune a fost ridicată și de colega noastră Kathleen și de Claude este vorba despre gazurile, gazele, mă scuzați, de șist. Aș dori să mai adaug un lucru la această discuție. În afară de faptul că prelucrarea, tratarea gazului de șist are efecte negative asupra mediului înconjurător, mai există o problemă. Știm că multe companii mari exploatează gaze de șist în Europa. Deci, prețurile mici din SUA pun din ce în ce mai multe presiuni asupra companiilor europene în ceea ce privește explo- exploatarea gazului de șist, ceea ce ar putea să aibă un impact negativ la nivelul mediului înconjurător în Uniunea Europeană. Haideți să lămurim lucrurile. Nu putem uh, să dăm dovadă de complezență în ceea ce privește în, uh, în lumina declarațiilor făcute și în spunând că nu avem nevoie de una sau de alta pe piața europeană. Nici nu ar trebui să, stăm, să rămânem cu mâinile în sân în lumina declarațiilor făcute de Obama. Haideți să nu pierdem din vedere aspectele legate de mediul înconjurător, fiindcă avem o răspundere aici. Continentul european uh, este unit și trebuie să facem tot ce putem pentru a locroti de riscurile legate de mediul înconjurător. Mulțumesc, uh, domnul Tamburano de la EFDD. Pe data de 19 martie 2014, un ziar financiar italian publica următorul articol – gazul de șist, bomba atomică a noului război rece. SUA dorește să elibereze Europa de, de, din șantajul rusesc. Mai mulți experți au încercat să calculeze exact care ar fi cifrele și au folosit datele de la Agenția de Energie, Agenția Internațională a Energiei, SUA nu mai are ce, gaz, ce resurse de gaze să exporte. Asta, asta ne spun datele oficiale. SUA importă deja petrol, iar producția neconvențională va ajunge la, va ajunge la apogeu în 2016 SUA importă 11% din uh, resursele de gaze, iar, uh, iar între 2012 și 2013 producția de gaze neconvenționale a rămas constantă, a crescut doar cu 0,9%. Deci cei 60 de ani ai uh, furnizării de gaze din America par să țină de domeniul poveștilor. Care sunt avantajele tratatului TTIP în domeniul energiei, fiindcă americanii nu ne pot oferi energie din motive economice și uh, din din, uh, se pune și problema lichefierii gazului pentru a fi transportat către porturile, porturile europene. Și aceasta este o problemă. Deci nu cred că SUA ne poate oferi resursele de care avem nevoie pentru a asigura bogăție în Europa. Trebuie să nu devină această situație un fel de cal troian. Ca și cum aspectele energetice care stau la baza TTIP-ului ar trebui să șteargă ani de zile de legislație care are ca scop protecția consumatorilor și încercând să submineze principiul precauției în care piețele locale sunt uh, externalizate de sunt strămutate de piețele internaționale, iar companiile americane vor înlocui pur și simplu pe cele europene. Vă mulțumesc foarte mult. Aceasta a fost prima rundă de întrebări. Și acum avem prima rundă de răspunsuri. Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să încep cu întrebările care se referă uh, la chestiunea energetică. În primul rând, care este atitudinea administrației Obama în ceea ce privește restricțiile cu privire la gaze naturale și petrol. Administrația Obama ne-a spus până acum că uh, acordul de liber schimb între SUA și Uniunea Europeană va fi generat de common law și asta în ceea ce privește taxele la export. Acestea nu vor face obiectul unei uh, licențe discreționare, dar în ceea ce privește, asta pentru gaze naturale, dar în ceea ce privește petrolul, uh, ei au spus că legislația actuală nu permite exportul de țiței. Această dezbatere uh, are loc în SUA și, bineînțeles, uh, ne dăm seama că anumite segmente ale industriei americane au, uh, au poziția de, pe care ne-a prezentat-o domnul Turmes și alte părți ale industriei, pe de din potrivă, doresc să deschidă piețele către exporturi petroliere și de gaze naturale. Iar noi spunem foarte limpede că Trebuie să existe un acord de liber schimb între SUA și Uniunea Europeană care să fie consecvent și uh, nu se poate să... Și uh, aici a venit și discuție restricțiile la export privind resursele prime. Ar fi foarte ciudat ca în cazul unui astfel de acord să mai avem astfel de restricții în momentul în care noi am încercat alături de SUA, așa cum a spus și domnul Tajani, am uh, încercat să ne asigurăm în ceea ce privește țările terțe că nu există o naționalizare a, a resurselor și aceste restricții la export nu vor fi menținute. Bineînțeles, lucrurile nu au fost finalizate, este un subiect delicat la nivel politic în SUA și uh, noi am încercat întotdeauna să avem o poziție fermă în discuțiile, în discuțiile noastre cu Statele Unite argumentele geopolitice, bineînțeles, sunt extrem de convingătoare în ceea ce privește această discuție. Care ar fi impactul uh, eliminării restricțiilor privind exportul de gaze naturale? Nu cred că putem spune că acest lucru ar duce pur și simplu la eliminarea diferențelor între prețul gazului în SUA și în Europa. Există foarte mulți factori care afectează diferența de prețuri, bineînțeles, ar putea să ducă la o diferență mai mică decât cea actuală, dat fiind faptul că uh, s-ar răspori concurența față de acei furnizori care acum au o poziție dominantă în, pe piața europeană, dar cred că am fi prea optimiști să spunem industriei noastre că doar datorită faptului că nu mai există restricții la export cu SUA, atunci prețul la gaze în Europa va fi la același nivel uh, cu cel, cu cel din Statele Unite. Uh, E drept că pentru anumite sectoare industriale acest lucru poate să fie o problemă și, bineînțeles, analizăm această problemă cu toată seriozitatea în contextul negocierilor TTIP, mai ales uh, ceea ce privește părți ale industriei chimice, care sunt foarte energofage și, bineînțeles, vom analiza acest lucru în contextul perioadei de tranziție, în ceea ce privește eliminarea treptată a tarifelor în aceste sectoare energetice, mă uh, scuzați, industriale. Aș dori să spun un lucru foarte clar, fiindcă dumneavoastră ați făcut referire la fracturare, la gazele de șist. Noi nu negociem acest element în cadrul TTIP. În momentul în care o țară hotărăște să aprobe acest procedură, această procedură este decizia acestei țări, noi nu impunem obligații internaționale în relația noastră cu Statele Unite privind acest uh, domeniu care nu ține de sfera de competențe a TTIP. În Uniunea Europeană, după cum știți, această chestiune este reglementată la nivelul statelor membre. Deci nu este o nu este un element al mandatului de negociere TTIP. Apoi, în ceea ce privește tranzitul. Bineînțeles, nu spunem că există obligativitatea unei țări să construiască o conductă, bineînțeles, este o decizie suverană pe care o ia uh, respectivul stat, stat uh, dacă dorește ca conducta să treacă pe teritoriul său sau nu, dar spunem că dacă există infrastructura, dacă s-a hotărât deja construcția unei conducte pe teritoriul acestei țări, ar trebui să, um, să, se, să se permită folosirea acestei conducte pentru tranzitul către țări terțe. Bineînțeles, această această uh, chestiune în uh, contextul acordurilor cu țărilor uh, din vecinătate este extrem de importantă în relațiile cu SUA, bineînțeles avem, ne desparte un ocean, dar în ceea ce privește această chestiune este importantă la nivel principiar și trebuie și dorim să o menținem și într-un acord cu Statele Unite ale Americii. Apoi, în ceea ce privește schimbările climatice, în primul rând uh, vă asigur că colegii mei de la DG Clim, uh, care, care am contacte foarte strânse, mi-au spus că cooperează strâns cu Statele Unite ale Americii în cadrul negocierilor privind acordul climatic uh, înainte de conferința de la Paris, care va avea loc anul viitor. Uh, această chestiune nu a fost încă nu a fost negociată la TTIP, dar am înțeles eh, din contactele cu colegii mei că cooperarea cu SUA este foarte, bine, foarte bună în ceea ce privește schimbările climatice. Probabil știți foarte bine că administrația Obama a luat unele măsuri de curând eh, în ceea ce privește schimbările climatice. Noi am dorit la TTIP ca în cadrul capitolului privind mediul înconjurător să se identifice numărul de domenii privitoare la mediul înconjurător unde am dorit ca cooperarea cu SUA să fie sporită. Acest lucru uh, include și alte domenii în afară de schimbările climatice. Este vorba de chestiuni legate de, de prezervarea resurselor naturale, substanțelor chimice și așa mai departe. Deci, uh, în, uh, în cadrul TTIP, iată, schimbările climatice și cooperarea în acest domeniu ar fi unul dintre elementele pe care dorim să le includem în acest capitol număr numărul 7. Nu am făcut referire la acest lucru în prezentarea mea de început, fiindcă am spus că nu vreau să abordez toate subiectele pe care le negociem, dar Statele Unite ale Americii sunt uh, o țară care are în toate acordurile sale un acord privind, uh, privind uh, forța de muncă și mediul înconjurător și aici vom avea dispoziții privind, uh, privind forța de muncă și uh, mediul înconjurător. S-au adresat întrebări și în ceea ce privește o campanie de informare mai proactivă. Încercăm din greu, vă asigur că am fost implicați în foarte multe comunicări, nu numai la Bruxelles, ci și în statele membre, uh, prin care explicam uh, beneficiile TTIP, încercam să lămurim unele îngrijorări, spunând că acestea nu sunt întemeiate pe uh, realitate, fiindcă nu vom negocia chestiuni legate de OMG-uri uh, sau chestiuni legate de hormoni, de stand- nu, vom, nu vom submina standardele alimentare uh, de siguranță alimentară sau de protecția datelor. Am spus acest lucru de nenumărate rânduri, dar bineînțeles că s-au ridicat uh, unele îngrijorări. Cazul Austriei este unul grăitor. Am discutat însă foarte mult și cu fermierii austrieci și mă voi deplasa în Austria uh, din nou în septembrie și uh, voi discuta cu sindicatele austriece. Deci trebuie să ne continuăm activitatea în acest sens pentru a discuta toate aceste elemente și pentru a clarifica care sunt beneficiile pe care le aduce TTIP-ul și de ce unele temeri sunt total nefondate? Dar acest lucru nu poate fi făcut doar de Comisia Europeană. Până la urmă, aceste negocieri trebuie derulate și uh, la nivel bilateral trebuie făcut același lucru și vă invit pe dumneavoastră, cei care considerați că acest proiect merită uh, ocrotit, să uh, faceți același lucru. Apoi, în ceea ce privește Bine, exemple de domenii sensibile în SUA, unde la ora actuală Uniunea Europeană face obiectul discriminării. Cel mai limpede exemplu îl reprezintă achizițiile publice. Știți foarte bine că legislația din acest domeniu în Uniunea Europeană este deschisă. Noi avem o directivă privind achizițiile publice care se întemeiază pe principiul non-discriminării, uh, iar firmele americane pot participa uh, la procedurile de achiziții publice în Europa fără să facă obiectul niciunei discriminări. Din păcate, lucrurile nu stau așa și invers și în Statele Unite ale Americe, unde legislația impune obligativitatea de uh, a, uh, de a achiziționa în Statele Unite dacă vrei să participi la proiecte feroviare sau de creare de rețele. Deci aici produsele europene sunt discriminate și aceasta reprezintă una dintre prioritățile noastre în negocierile actuale. Încercăm ca această discriminare să fie eliminată. Bineînțeles, știm că nu va fi deloc ușor să obținem acest lucru și atunci va trebui să dăm dovadă de fermitate politică uh, și să deblocăm lucrurile la nivelul uh, Statelor Unite, dar până la urmă nu suntem creduli, nu suntem naivi, înțelegem foarte bine în aceste negocieri care este interesul Uniunii Europene și, la urma urmelor, dacă acordul uh, final nu va fi unul echilibrat și nu va, nu va, fi, unul, uh, nu va fi ratificat de Parlamentul European. Deci unele chestiuni, sigur, vor fi mai grele, dar noi vom face eforturi pentru a le soluționa. Apoi, în ceea ce privește întrebarea dacă avem nevoie de un mandat nou. În principiu, mandatul pe care l-am primit uh, din partea Consiliului și am, uh, avem și două rezoluții care au fost aprobate de Parlamentul European, este foarte limpede și arată foarte clar că unele chestiuni nu țin de competența acestor negocieri. Spune foarte clar mandatul care sunt obiectivele noastre la acest, în acest moment și nu vedem de ce ar trebui să avem un mandat nou acest lucru nu înseamnă, bineînțeles, că pe măsură ce negocierile vor evolua și pe măsură ce vom avea interacțiuni din ce în ce mai strânse cu statele membre și cu Parlamentul European, vom vedea, pe măsură ce se va întâmpla acest lucru, modul în care ne putem ajusta obiectivele pentru a ține cont de evoluția negocierilor. Ceea ce mă aduce la uh, sistemul de reglementare a disputelor între investitor și stat, uh, menționat de domnul Turmes. Sper că înțelegeți că nu pot să fac comentarii de fond aici. Am avut consultări la care am primit 15.000 uh, de răspunsuri, iar comisia acum urmează să analizeze aceste răspunsuri pentru a vedea pe baza acestor răspunsuri și pe baza punctelor de vedere exprimate care consideră comisia că ar fi cea mai bună cale de urmat în ceea ce acest subiect. Nu cred că vom ajunge la concluzii înainte de luna noiembrie, dat fiind numărul mare de răspunsuri pe care le-am primit, ceea ce înseamnă că e limpede că această chestiune va trebui să țină de mandatul noii comisii și apoi să discute cu Consiliul, să discute cu Parlamentul European și mm, cu părțile implicate. La ora aceasta, deci nu pot să vă spun uh, ce propuneri va face Comisia atunci când se va întâmpla acest lucru, fiindcă trebuie să așteptăm o analiză atentă a acestor uh, care să decurgă din aceste consultări din răspunsurilor uh, generate de aceste consultări. Apoi, în ceea ce privește uh, impactul negativ asupra IMM-urilor, sunt gata să discutăm argumentele, să ne uităm la cazuri identificate de uh, de, de efecte negative asupra IMM-urilor europene din cauza acestui acord. Mesajele pe care le-am primit până acum de la IMM-urile europene s-au concentrat mai mult pe șansele oferite, pe faptul că pentru IMM-uri diferențele între regulamentele europene și cele americane uh, reprezintă costuri mult mai mari decât pentru companiile mari, fiindcă până la urmă, dacă ești un producător, uh, mic producător generic de, care suportă inspecții duble, atunci uh, acesta este un motiv să nu exporți în Statele Unite, dar dacă ești un producător de uh, chimic uriaș, atunci aceste costuri nu sunt o problemă. Mă rog, poate sunt o mică problemă, dar care poate fi depășită ușor. Deci, facem cât putem uh, simplificarea acestor costuri reglementative duble, acest lucru, bineînțeles, va ajuta IMM-urilor, ceea ce mi amintește că am uitat să răspund întrebării adresate cu privire la autovehicule în, dis- în discuțiile noastre cu SUA pe marginea acestui subiect ne-am dat seama că acest domeniu, în acest domeniu putem ajunge la un uh, rezultat ambițios la TTIP, mai ales în ceea ce privește interesele de export ale industriei noastre, fiindcă, după cum știți, tarifele pentru autovehicule sunt foarte scăzute în, uh, în SUA 2,2 sau 2,5%, iar în Europa 10%, iar în ceea ce privește creșterea uh, ocazilor de exporturilor de auto, automobile, acest lucru va depinde de modul în care putem să ajungem la recunoaștere comună a omologării uh, specificațiilor tehnice, mai ales în ceea ce privește siguranța. Avem o dezbatere intensă la ora actuală uh, la care participă organizațiile de reglementare europene și omologilor americani încercăm să punem la punct o metodologie pe baza uh, datelor pentru a putea evolua, evalua modul în care două reglementări tehnice care, care diferă și diferă foarte mult uh, la, în ceea ce privește cerințele tehnice, cum uh, se cum, bine, s-a, dovedit că impactul este același în ceea ce privește uh, protecția șoferului, iar uh, iar aici am lucrat uh, foarte de, de aproape cu omologii americani pentru a pune la punct această metodologie. Uneori uh, dorim o recunoaștere comună, alteori încercăm o armonizare, fiindcă adesea există regulamente în uh, SUA care sunt prea vechi, care nu au fost schimbate de 20 de ani și aici există avantaje în ceea ce privește monitorizarea uh, acestor reglementări uh, în cooperare cu noi în cadrul uh, acordului din 1998. Uh, Iar chestiunea pe care discutăm acum este cum putem să ne asigurăm că acordul de la Geneva cu privire la evaluarea tehnică funcționează mai bine. După cum știți, situația actuală nu este prea mulțumitoare. Avem acest acord de 15 ani am, au fost uh, date 15 regulamente tehnice, dintre care doar două au fost aplicate de Statele Unite ale Americii, iar noi aici încercăm să vedem cum putem schimba lucrurile la nivel internațional. National Parliaments? Parlamentele naționale? Da, am uitat. Atunci când uh, comisarul de Gucht uh, s-a deplasat la Berlin acum două luni de zile, dacă nu mă înșel, uh, Domnia sa a spus că e prea devreme să se pronunțe, pentru că doar la finalul negocierilor îți dai seama dacă acordul e favorabil sau nu. Dar, având în vedere cele discutate în cadrul TTIP, domnia s-a spus că acest acord va fi unul mixt și că va trebui probabil făcută ratificarea de către parlamentele naționale. Asta a spus uh, comisarul de Gucht la Berlin. Acum, asigur, domnea sa nu e expert juridic, nu poate face o astfel de apreciere juridică. Nu vreau uh, să anticipez nici de cum poziția comisiei, dar uh, domnul comisar de guft a spus că acest acord ar necesita ratificarea parlamentelor naționale. Președintele, mulțumim foarte mult și acum ultima rundă de întrebări. Avem destul de mulți vorbitori înscriși Așa că, încă o dată, voi aplica regula intervențiilor cu durată de un minut. Îmi pare rău. Domnul Rübich. Aș dori să vă mulțumesc pentru această discuție, iar întrebarea mea merge pe direcția următoare. Cum uh, apreciați uh, negocierile OMC? Cum vor evolua aceste discuții, respectiv uh, blocajul Indiei. Credeți că acesta va împiedica încheierea discuțiilor, respectiv va modifica negocierile într-o direcție sau într-alta? A doua întrebare se referă la un studiu al Parlamentului European în care este vorba despre discuția cu privire la valoarea europeană adăugată care este de fapt avantajul pe care îl are cetățeanul european de pe urma acestor negocieri. Ei bine, aici uh, s-a constatat că până la 165 de euro per cetățean ar putea reprezenta un avantaj. Considerați acest, uh, această cifră ca fiind realistă? Mulțumesc. Doamna Nibler. Mulțumesc, Herr Vorsitzender. Ich habe drei Fragen. Ähm, Domnule președinte, am trei întrebări. Prima se referă la uh, achizițiile publice, alocarea de contracte publice. Dumneavoastră ați spus că nu trebuie să existe niciun fel de discriminare și că americanii aici au o legislație, respectiv restricții uh, clare. Ați discutat și despre uh, trenuri, respectiv căile ferate. Uh, Există uh, un conflict permanent între Boeing și Airbus, se discută și despre așa ceva și de asemenea aș vrea să știu dacă linia de negociere a Uniunii Europene merge pe uh, direcția respingerii restricțiilor americane, deci uh, eliminarea restricționismului. În al doilea rând, uh, colaborarea am discutat despre uh, industria auto și despre altfel de facilități comerciale. Avem și agenda digitală, care reprezintă o prioritate de top pentru uh, următorii 5 ani. Aș vrea să știu dacă dominanța pe piață prin uh, mari furnizori de internet american reprezintă o temă pe care o abordați în negocierile dumneavoastră. Și în al treilea rând, uh, investițiile și protecția. Îl susțin pe domnul Termes în ceea ce a spus și mă alătur acestuia. Dumneavoastră spuneați că nu doriți să vă exprimați cu privire la acest subiect, dar noi suntem cu toții uh, deputați aleși aici și uh, peste tot există o propagandă uh, împotriva direcției pe care se merge. Protecția investițiilor trebuie să existe. Există și litigii uh, la care s-a ajuns, dar cred că lucrurile uh, sunt destul de problematice și dacă nu se acționează pe această direcție, probabil că se vor întâmpina probleme în ceea ce privește aprobarea Parlamentului. Mulțumesc foarte mult, uh, stimată colegă. Următorul vorbitor, domnul Federling. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, eu sunt pentru acest parteneriat transatlantic, vreau să intre în vigoare, dar aș vrea să avem și sprijinul europenilor, al cetățenilor. Colega mea a spus că în campania electorală nu se prea știa ce presupune acest acord. S-ar putea oare să fie mai transparente negocierile, astfel încât să risipim acele iluzii cu privire la ce se întâmplă? Eu sunt din Suedia și știți că toate partidele politice de acolo susțin uh, liber schimbul. Dar trebuie să avem uh, și populația de partea noastră. Dacă pierdem sprijinul cetățenilor, vom risca să pierdem acordul. Deci vreau mai multă transparență. Președintele. Mulțumesc. Doamna del Castillo urmează. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez uh, efortul de informare pe care l-a făcut uh, negociatorul șef. Aș vrea să ne dați uh, detalii cât mai clare, stimate domn, cu privire la stadiul negocierilor. Care e următorul pas? Știu că se vorbește despre un text consolidat acest text consolidat acoperă toate propunerile tehnice din tratat? Care ar fi pasul următor? Și puteți eventual să ne explicați aceste lucruri în contextul alegerilor din Statele Unite, pentru că urmează alegeri pentru congres, alegeri prezidențiale în 2016 și știu că acolo campania începe cu un an înainte de alegeri. Propunerile pe care le-a prezentat președintele Obama nu știu dacă vor fi um, acceptate în totalitate de congres. De pildă procedura accelerată. Și cred că lucrurile riscă să se complice pe viitor. Mulțumim, doamna Griffin. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că ați menționat IMM-urile, dar cred că avem mai multe, avem nevoie de mai multe informații cu privire la accesul la piață și protecțiile acordate IMM-urilor. Aș vrea să spuneți uh, câte ceva despre recunoașterea reciprocă a standardelor în uh, diversele sectoare și cum vor fi protejate drepturile angajaților, drepturile celor care lucrează în diverse domenii, indiferent de punctul de livrare a serviciilor. Mulțumim, domnul Erickson. Am uh, o întrebare asemănătoare cu cea pusă de domnul Federley legată de transparență. Cred că principala problemă în toată această poveste e că se discută foarte mult, uh, se vehiculează teorii ale conspirației, poate unele sunt întemeiate, altele nu. Problema e însă că noi nu putem uh, lua parte la aceste discuții nu putem influența în niciun fel poziția Comisiei și nici a administrației americane. Așa că vreau să cer mai multă transparență. Și cred că asta ar ajuta la un nivel mai bun de discuții. Mulțumesc. Domnul Cofort urmează. Mulțumesc, mulțumesc pentru prezentarea făcută. Da, dacă ne uităm la imaginea de ansamblu, este un lucru foarte important pentru SUA și UE. E important să finalizeze acest acord, dar să nu uităm de competitivitate și de regulile de aur ale acestei politici la nivel global. Cred că trebuie să ne punem următoarea întrebare. Ce facem cu gazele cu gazul natural lichefiat? Dacă SUA dorește să exporte, de ce ar trebui să exporte în UE? În Asia prețurile sunt mai mari, China are nevoie, are cerere mare, Corea, Japonia de asemenea. Ce avantaj ar avea SUA să își uh, vândă resursele aici? E o chestiune de natură geopolitică. Deci ar fi bine să avem o astfel de, un astfel de avantaj, dar nu știu dacă e fezabil. În al doilea rând, în uh, ce privește convențiile OIM, convențiile cheie, sunt uh, cuprinse în acest acord pentru că ele presupun condiții de participare egale. Mulțumesc. Ultimul vorbitor, doamna Sakorafa. Mulțumesc, domnule președinte. constatăm că instituțiile și procedurile democratice slăbesc. Iar acest lucru face ca politicile naționale să fie acum influențate tot mai mult de corporațiile internaționale. Ele vor să-și maximizeze profiturile și uh, nu țin seama de nimic altceva, înlătură toate obstacolele, toate garanțiile, inclusiv în domeniul protecției muncii. Am următoarea întrebare. Multinaționalele au ele dreptul de a da în judecată state suverane? Pot denunța un stat la o curte de arbitraj pe baza profiturilor pierdute? Și dacă da, ce măsuri uh, luăm astfel încât să împiedicăm acest fel de, aceste situații? Mulțumesc! Dăm acum cuvântul negociatorului șef. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș vrea să încep cu întrebarea doamnei Pilar del Castillo, pentru că vizează stadiul negocierilor cu titlu mai general. Aceste negocieri au început acum un an și am acoperit uh, foarte multe aspecte tehnice. Ambele părți uh, au explicat foarte clar ce doresc să obțină de la negocieri și în tot mai multe domenii am uh, formulat deja propuneri, am formulat texte uh, și acestea vor lua forma unor texte consolidate pe capitole. Vom avea un acord cuprinzător cu aproape 50 de capitole, deci deocamdată nu avem un text consolidat al tratatului, avem uh, câteva capitole unde avem text consolidat, dar chiar și acolo mai există încă aspecte ce trebuie să fie convenite uh, de UE și de SUA. Care sunt următorii pași? Sigur că vom merge înainte, vom uh, discuta chestiunile complexe, vom trata inclusiv aspectele ce au nevoie de decizii de la nivel politic. Încă n-am ajuns acolo, poate vom ajunge anul ăsta, ce ne dorim este ca aceste negocieri să fie finalizate în mandatul lui Obama. Acesta e obiectivul politic pe care ne-l fixăm. Deci cândva în primăvara anului viitor sperăm ca ambele părți să înceapă să negocieze aspectele pur politice și foarte dificile. Și uh, pentru asta avem nevoie de stabilitate în SUA. Încă mai trebuie lămurite destul de multe aspecte tehnice, dar uh, în primăvara anului viitor, deci în primăvara lui 2015, sperăm să facem acest lucru, să finalizăm uh, discuțiile, pentru că nu vă ascund faptul că dacă se modifică um, componența Congresului va fi foarte greu să mergem mai departe în același ritm dorit de Consiliul European. În privința transparenței, vă spun ce facem până acum și știm că domnul Juncker a cerut uh, măsuri suplimentare pentru creșterea transparenței față de statele membre și față de Parlamentul European, facem următoarele. Toate propunerile prezentate Statelor Unite sunt discutate anterior cu statele membre, iar președintele Comisiei INTA a Parlamentului European este inclus în discuții. Există grupul de monitorizare INTA și e consultat uh, cu privire la toate domeniile de negociere. Am uh, redactat uh, documente ce explică clar poziția Uniunii Europene cu privire la punctele de negociere și există deci destul de multe materiale publice disponibile și ușor accesibile. Acestea fiind zise, e adevărat că există în continuare multe temeri, multe îndoieli legate de negocieri. Dar uh, trebuie să respectăm uh, principiul confidențialității. Nu putem încălca încrederea partenerului nostru de negociere și nu putem publica tot ce ne dorim. Există câteva restricții, limite ale confidențialității. Nu putem uh, dezvălui ceea ce propun ei la negocieri. încercăm să explicăm partenerilor americani că e foarte important să putem uh, partaja aceste documente respectându-se principiul încrederii cu statele membre și cu Parlamentul. Ei nu nu încalcă acest principiu, adică își uh, comunică documentele lor, dar nu documentele ce vin de la cealaltă parte de negociere. Cam asta facem pentru a asigura transparența. Trec mai departe la celelalte întrebări. Negocierile OMC. După cum știți, suntem angajați uh, foarte activ în obținerea acordului de facilitare a comerțului adoptat uh, recent la Bali. Au lăsat câteva probleme, le-ați sesizat. Continuăm să fim angajați și Sperăm ca acest acord să poată fi aplicat și, în al doilea rând, am discutat cu directorul general al OMC cum putem face astfel încât să progresăm și să mergem mai departe cu celelalte aspecte ale agendei Doha. Faptul că noi uh, suntem angajați în negocierea TTIP nu înseamnă că lăsăm la o parte agenda OMC. Cifra pe care ne-ați dat-o provine din studiul de impact făcut înainte de demararea negocierilor și se bazează pe o estimare a impactului economic total al TTIP ar duce la o creștere a PIB-ului de 0,5 pentru Uniunea Europeană per ansamblu. Împărțit la numărul de locuitori, sigur că obținem cifra pe care ne-ați dat-o. Știu, într-adevăr, că nu e neapărat uh, foarte pertinent sau nu e o idee foarte bună să faci această împărțire, acest calcul pe cap de locuitor. Dar, pe de altă parte, trebuie să comunicăm beneficiile pe care le aduce concret acordul transatlantic, să comunicăm populației, uneori e greu să faci acest lucru, e greu să comunici opiniei publice aceste cifre. TTIP-ul încă nu a fost negociat pe deplin și există câteva limitări. Nu poți explica concret și pe de întregul care vor fi beneficiile, dar aveți dreptate, e o provocare pe care trebuie să o recunoaștem. Trebuie să facem mai multe eforturi. Recunoașterea reciprocă în diverse sectoare a fost o altă întrebare. Am publicat mai multe materiale în care am arătat ce putem face în cinci sectoare industriale mari, mașini, farmaceutice, cosmetice, textile și produse chimice. Pentru fiecare din aceste cinci sectoare am arătat ce credem că e fezabil. De pildă, în sectorul chimic, această recunoaștere reciprocă nu e posibilă pentru că avem prevederi foarte diferite. Reglementările noastre sunt um, mult prea, prea diferite pentru asta. Însă, în ce privește normele de siguranță la autovehicule, inspecțiile făcute în um, punctele farmaceutice, de pildă, sunt fezabile și putem să le abordăm. Ar reprezenta o economie apreciabilă pentru companiile care doresc să exporte pe piața de pe continentul opus. Achizițiile publice au fost deja tratate, avem un document publicat pe web. În toate negocierile noastre nu negociem în sănătatea publică utilitățile acestea sunt acoperite de rezerve specifice. Și aceasta va continua să fie poziția noastră față de SUA. În ce privește drepturile de muncă, e adevărat că SUA nu a ratificat multe dintre convențiile cheie ale OIM, cred că doar două au fost ratificate, cu toate acestea, toate acordurile includ prevederi privind uh, drepturile lucrătorilor și referiri la convențiile OIM, convențiile cheie. Și bineînțeles că și în acest acord vor exista prevederi clare cu privire la obligațiile ambelor părți de a respecta drepturile cheie ale lucrătorilor. Mai mulți dintre dumneavoastră v-ați uh, referit uh, la următorul lucru. Dacă vă uitați la documentele de consultare, veți vedea că în această problemă a litigiilor cu investitorii, a soluționării litigiilor, un lucru foarte clar este că faptul că investitorul a pierdut profit din cauza unei măsuri nediscriminatorii, unei măsuri de reglementare, poate reprezenta un temei de acțiune în justiție. Deci asta e abordarea pe care o sugerăm noi pentru a moderniza materia soluționării litigilor cu investitorii. Să nu uităm, mai ales că dumneavoastră aveți responsabilitate în materia politici energetice că multe dintre cazurile dezbătute public, multe dintre cauzele inițiate de investitori se bazează pe carta la care au aderat și SUA și UE și Principiul nu este principiul naționalității, ci principiul soluționării acestor litigii într-un mod uh, agreat de cartă. Președintele, mulțumim foarte mult, domnule negociator șef, pentru această prezentare. A fost uh, foarte detaliată și cuprinzătoare. Mulțumim mult încă o dată și uh, ne-am bucurat să vă revedem după următoarea rundă de negocieri. Pentru că e foarte important pentru membrii comisiei noastre acest lucru. Și iată că ne-am terminat treaba, putem merge în vacanță. Vești bune, ne revedem în septembrie. Să aveți cea mai bună vacanță, să vă odihniți, pentru că nu ne odihnim doar după câteva întâlniri ale comisiei noastre, ci după alegeri, o perioadă destul de obositoare pentru unii dintre noi. Așa că haideți să ne revedem cu toții în septembrie. Mulțumim foarte mult!